Morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Haideți să începem. Bun venit. Avem o dimineață foarte aglomerată. Avem foarte multe de făcut. Haideți să trecem la treabă. Adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt obiecții, se consideră adoptată. Comunicările președintelui în privința punctului 7 de pe ordinea de zi referitor la instrumentul financiar pentru cooperarea cu țările industrializate. Ă, documentul din dosare nu este valabil, va fi înlocuit cu un nou proiect înainte de ă, următoarea întâlnire. Iar lista de corespondență ă, se găsește și ea în dosar, corespondența primită până astăzi. Dacă vă interesează un subiect uh, specific, puteți, puteți adresa cererea secretariatului. Această reuniune va fi transmisă în direct prin internet. Avem subiecte de interes public și în cele din urmă vreau să vă informez că uh, a avut loc o restructurare a Tabling Office și doamna Tatiana, nu știu exact cum se pronunță numele de uh, familie, spune președintele, a locuit-o pe doamna Agnieszka Piekarska, care a uh, trecut la secretariat. Vreau să le urez bun venit amândurora și să le urez mult succes! Reuniunea coordonatorilor a avut loc în 10 decembrie. Ați primit procesul verbal și concluziile. Era vorba uh, despre mai multe subiecte. Veți primi și uh, procesul verbal al reuniunii din 11 ianuarie și se va considera și el adoptat dacă nu sunt obiecții. Apoi mai avem aprobarea procesului verbal al reuniunii din 7 decembrie. se va considera adoptat și acesta dacă nu sunt obiecții. Haideți să trecem acum la primul subiect de fond, punctul 5 de pe agenda, efectele crizei economice asupra comerțului mondial. Coordonatorii au ajuns la un acord în legătură cu acest proiect pe care dorim să-l depunem pentru plenara din februarie. Haideți să trecem la vot. Sunteți gata să votați? Cine este pentru această întrebare orală? Pentru, împotrivă, abțineri, o abținere, Întrebarea se adoptă. Punctul 6. Aplicarea standardelor sociale și de mediu în cadrul negocierilor comerciale. Este vorba despre o audiere cu participarea mai multor experți. Aș dori să-i numesc înainte de a face câteva observații introductive. Dr. Shabalala de la Universitatea din Maastricht, din țările de jos, profesor universitar se ocupă de proprietatea intelectuală, drepturi de proprietate intelectuală la Universitatea din Maastricht. Aveți uh, curriculum viteul său la dispoziție. Apoi mai este domnul Howard, director al Departamentului de Politici Economice și Sociale de la Confederația Internațională a Sindicatelor din Belgia. Domnul Howard ocupă această funcție din 2006. Aveți de asemenea CV-ul lui. Și Dr. Quick, CEO la Asociația Industriilor Chimice, care are și funcția de vicepreședinte al grupului de lucru de la OMC și al grupului de lucru de, pentru relații bilaterale de la Business Europe. De asemenea, aveți prezentarea CV-ului dumnealui la dispoziție. Și domnul Yu făcea parte din acest panel, însă nu a putut să vină, din păcate. Înainte de a da cuvântul invitaților noștri și apoi membrilor acestei comisii, aș dori să uh, menționez câteva puncte în legătură cu acest subiect. După cum se știe, politica externă a Uniunii Europene în domeniul comerțului internațional se desfășoară într-un context politic mai larg, prin care se încheie acorduri bilaterale de liber schimb în cadrul unor acorduri mai extinse, ținând cont de anumite fundaluri politice ă, și, de asemenea, mai sunt și acorduri de asociere care, în mod obișnuit, includ clauze referitoare la ă, drepturile omului, standarde de mediu și standarde sociale. Toată lumea știe că ceilalți actori cheie de pe scena comerțului internațional nu fac o legătură între acordurile comerciale și chestiuni mai largi sociale și de mediu. Sau cel puțin nu fac această legătură în măsura în care o face Uniunea Europeană. Și se pune întrebarea dacă politica Uniunii Europene, care este liderul mondial de promovare a drepturilor omului și a standardelor sociale și de mediu prin Uh, acorduri comerciale, este utilă și duce într-adevăr la realizarea de, de, acorduri comerciale mai cuprinzătoare sau pur și simplu dezavantajează Uniunea Europeană față de părți terțe, așa cum susțin unii. În acest context, merită să analizăm dacă clauzele noastre își îndeplinesc obiectivele și anume de a ameliora condițiile sociale și de mediu în statele terțe vizate sau dacă au uh, efecte secundare negative nedorite. Uniunea Europeană trebuie să reușească să-și promoveze valorile sociale și de mediu prin acorduri comerciale și pentru asta are nevoie de competențe de monitorizare și de punere în aplicare a uh, condiționalității în state terțe. Sper ca această audiere publică să uh, reușească să sublinieze cele mai importante aspecte ale acestui uh, teren atât de complex și să ofere sugestii de ameliorare a politicilor și a valorilor noastre din acest domeniu. Fără să mai amân, aș dori să uh, dau cuvântul primului expert din cei trei pe care i-am pomenit, este vorba de dr. Shabalala de la Universitatea din Maastricht. În primul rând, bun venit, domnule profesor, unde sunteți? Mulțumesc, aveți cuvântul. 10-12 minute. Thank you. Um, I will try to do my best within the time. Mulțumesc, am să încerc să mă înscriu în, în timpul alocat. Sunt uh, Uh, foarte recunoscător pentru ocazia de a putea uh, prezenta câteva aspecte pe care le-am remarcat împreună cu colegii mei. Ar trebui să vă spun că înainte de a lucra la Universitatea din Maastricht am lucrat la Centrul pentru Legislație Internațională de Mediu, concentrându-mă pe uh, proprietatea intelectuală, pe acorduri de liber schimb și uh, ca și consilier pentru țările în curs de dezvoltare și organizații neguvernamentale în încheierea de acorduri uh, comerciale. Din această experiență de negociere uh, cu uh, comunitatea europeană provin uh, o parte din materialul pe care îl prezint aici, dar voi încerca să pun lucrurile într-un context mai larg. Îmi cer scuze dacă lucrurile sunt uh, foarte familiare pentru mulți dintre cei aflați în sală, dar cred că multă lume uh, nu le cunoaște. Uh, Uniunea are o tradiție în a încheia și a extinde relațiile comerciale cu state terțe și aceasta a dus la extinderea unor uh, legături de ordin uh, nu numai economic, ci și social și cultural. Uh, creșterea competențelor comunității europene, ale Comisiei, în special în domeniul comerțului, însoțită de extinderea comunității dincolo de uh, granițele celor uh, inițial 15 uh, state membre, a dus la uh, includerea unor uh, parteneri uh, netradiționali în uh, acordurile uh, comerciale. Se pune problema în acest uh, context uh, a de a, a ține cont de um, aspectele de ordin social și cultural al acestor legături comerciale. Aceste legături sunt uh, caracterizate de uh, o mutare accentului de la uh, relații preferențiale pe uh, relații uh, reciproce se uh, caută mm, găsirea unor uh, reguli și se uh, observă o centralizare a atribuțiilor comerciale către uh, DigiTrade în cadrul Comisiei. Directorat care nu are atribuții în alte domenii precum schimburile sociale sau culturale. Trebuie în aceste condiții să ne asigurăm că aceste relații sunt văzute prin uh, lentila, prin, uh, din perspectiva comercială, iar uh, relațiile comerciale trebuie să nu, relațiile culturale și uh, sociale trebuie să nu afecteze atribuțiile de negociere ale uh, DigiTrade. integritatea uh, acordurilor comerciale ale Uniunii Europene a început uh, din acest motiv să aibă de suferit. Elementul cheie despre care cred că ar trebui să vorbim este vorba de apariția unor alți uh, concurenți pe piața internațională și mă refer aici la China. Un element politic a fost aici discuția despre ce reprezintă China o țară uh, inițial închisă și parteneriatele acestei uh, țări cu statele africane. Putem uh, observa că aceste acorduri comerciale sunt însoțite de ajutoare necondiționate în, necondiționate în măsura în care există uh, doar o uh, legătură cu existența acestor acorduri uh, E vorba de contracte pentru uh, bunuri de consum și atunci când analizăm uh, informațiile în aceste cazuri, observăm că Um, aceste acorduri comerciale nu uh, țin neapărat uh, cont de o tradiție sau de o relație culturală, ci uh, vorba de preferințe de moment. Ar trebui să ne amintim că negocierile comerciale ajung inevitabil la negocierea standardelor de mediu și sociale pentru că există acum reguli și standarde care trebuie aplicate și există acum posibilitatea ca comerțul să aibă un impact asupra standardelor sociale și de mediu. Dacă aceste trăsături nu sunt uh, incluse în negocierile comerciale, atunci uh, abordarea este una pur mercantilă uh, în loc să fie o abordare integrată și coerentă. Am două exemple din propria experiență ca uh, negociator. Una se leagă de, unul se leagă de aplicarea mm, normelor de proprietate intelectuală. Aici uh, directoratele Comisiei au, avut, au vrut să pună în aplicare regulile privind patentul, brevetul comercial E vorba de medicamente produse legal în India, medicamente primite uh, legal în uh, Brazilia, dar care uh, pe parcursul lor, pe acest traseu, ies din sfera legalității. Un alt exemplu se leagă de uh, anumite discriminări uh, legate de uh, licitații de achiziții publice în Africa de Sud. Ar trebui poate să spun uh, că Comunitatea Europeană are deja obligații uh, uh în relațiile sale cu uh, statele terțe pentru Uh, din punct de vedere al protecției uh, drepturilor omului și uh, protecției mediului. Problema comunității europene nu este că aceste uh, capitole există în acordurile comerciale, ci, ele, ci uh, integrarea acestora în uh, în cadrul negocierilor comerciale în sine, ca și capitole de sine stătătoare. Dacă analizăm aceste obligații internaționale privind standardele sociale și de mediu, ă, pe partea socială acestea țin de tratatele Organizației Internaționale a Muncii, pe ă, partea de mediu e vorba de Convenția privind ă, păstrarea biodiversității și altele. Uh, Comitatea este obligată să se asigure că mm, cel puțin aceste acorduri nu uh, încalcă tratatele și convențiile internaționale. Pe de altă parte, trebuie să se asigure că uh, aceste acorduri nu împiedică cu nimic, uh, nu afectează cu nimic punerea în aplicare a convențiilor și acordurilor internaționale pe plan național. Aceste prevederi relevante trebuie integrate în uh, corpul mai amplu al acordurilor comerciale și cred că ar trebui să ținem uh, cont uh, de faptul că acest, aceasta este o ocazie să punem în aplicare și pe mai departe standardele sociale și de mediu. Așa cum acordurile comerciale au fost privite ca un instrument de a pune în aplicare acordurile Organizației uh, Mondiale a Comerțului. Aceste instrumente devin uh, tot atâtea șanse de a clarifica relațiile dintre comerț și alte domenii conexe, dar și o șansă de a crea o politică mult mai coerentă, mai integrată pentru viitor în domeniul comercial. Din uh, experiența mea în negocieri în ultimii trei până la cinci ani, am observat că există o diferență tot mai mare între retorica europeană în privința problemelor sociale și de mediu și ceea ce se pune uh, cu adevărat pe masă la uh, negocieri ce uh, dorește să obțină Uniunea Europeană și la ce este dispusă să renunțe. Deci există o, o diferență din ce în ce mai mare între aceste uh, elemente. pentru că ceea ce se dorește să se obțină este un acord uh, comercial și se lasă oarecum în planul 2 aspectele legate de probleme sociale și de protecția mediului. Și asta duce la o uh, scădere a încrederii, de exemplu, în cadrul uh, țărilor din uh, Asia-Pacific și țările europene. În sensul că acum comunitatea nu uh, oferă nici plus valoare, în afară de comerț, în afară de uh, aspectele strict legate uh, de uh, schimburi comerciale, uh, nu se oferă nimic și uh, aici cred că Uniunea Europeană are ceva de oferit uh, ce altcineva nu poate oferi. Mulțumesc uh, foarte mult domnule Șabalala pentru o prezentare foarte clară. Versiunea scrisă a acestei prezentări va fi disponibilă mai târziu. Acum dau cuvântul domnului Howard la Confederația Sindicatelor, Confederația Internațională a Sindicatelor din Belgia. Um, Mulțumesc. Aveți 10 minute, spune președintele. Mulțumesc pentru că m-ați invitat aici. E adevărat că noi suntem stabiliți în Belgia, dar suntem o organizație internațională reprezentând muncitori lucrători din 154 de state din lumea întreagă. Eu mă voi concentra pe standardele sociale în prezentarea mea, pentru că cred că la fel ca uh, considerațiunile de mediu și standardele sociale trebuie să fie incluse în negocierile comerciale și vreau să vă explic mai întâi de ce trebuie să se țină cont de aceste standarde în negocierile comerciale și apoi să trec la implicațiile pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește negocierile multilaterale cât și pe cele bilaterale. În primul rând, de ce credem noi că aceste chestiuni sunt importante? Cred că merită să încercăm să răspundem la această întrebare, pentru că cu zece ani în urmă se considera că comerțul era un lucru pozitiv, și că de aceea nu aveam niciun motiv să discutăm impactul său asupra standardelor sociale și de mediu. Dar după cum a arătat domnul dr. Shabalala, acum există o părere generală referitoare la impactul real al comerțului asupra standardelor sociale și de mediu, care se exprimă cel mai eficient în raportul anual al OMC. Un raport efectuat sub conducerea domnului Lamy la OMC, și a, a conducătorilor de la Organizația Internațională a Muncii, care au arătat relația dintre comerț și economie și faptul că aceasta nu este neapărat una pozitivă. Se pare că comerțul este asociat cu o sporire a inegalităților, nu peste tot, dar în foarte multe țări, și de asemenea comerțul crește uh, nesiguranța ocupării, în uh, statele industrializate și în cele în curs de dezvoltare din cauza globalizării, s-a arătat că nu există o legătură automată între comerț și dezvoltare și nicio legătură automată între comerț și reducerea sărăciei. Cred că acest raport a fost foarte important pentru că a pus bazele reevaluării um, presupunerii că comerțul este neapărat pozitiv. Din perspectiva sindicatelor, sunt foarte importante drepturile lucrătorilor în domeniul comercial. În raportul nostru menționăm foarte multe cazuri de încălcare a standardelor de bază de muncă pentru a se obține un avantaj concurențial și a reduce costurile de export. De exemplu, producția de flori tăiate, un sector major care a crescut în ultimii ani, dar sector în care producția înseamnă ore de lucru foarte lungi, uh, pericole pentru sănătatea lucrătorilor pentru că se folosesc foarte multe pesticide pentru a reduce costurile de postproducție și de asemenea aceleași lucruri sunt valabile pentru foarte multe materii prime, producerea de tutun, de exemplu, și de cărbune în statele din Asia Centrală. Acolo se folosesc lucrători copii în uh, sezoanele de uh, recoltă. Aș putea să vă mai uh, dau exemple și din producția de electronice, din domeniul textil și din domeniul producției de îmbrăcăminte, unde modelul de costuri scăzute obținute prin salarii scăzute este foarte răspândit. Și am exemple din foarte multe state din lumea întreagă, peste 50 de milioane de lucrători sunt angajați direct și uh, nu au deloc sindicate. Pentru că, uh, fie pentru că legislația este de așa natură, fie pentru că activitatea sindicatelor a fost suprimată prin mijloace private, uh, lucrătorii fiind victimizați dacă fac parte din sindicate. De aici decurg foarte multe probleme pentru lucrători, ce țin de sănătate, de siguranță, ajungându-se până la lipsa de plată sau lipsa asigur- plății asigurărilor sociale. Toate acestea arată cât de multe probleme decurg din comerț asupra probleme ce influențează standardele sociale. Și ne împing să propunem la negocierile la OMC să se țină cont de toate acestea. Acest lucru trebuie să se facă individual de fiecare stat membru OMC și multilateral prin uh, desfășurări de analize de impact uh, ale negocierilor comerciale cu privire la condițiile sociale din statele vizate, folosindu-se experiența și priceperea agențiilor ONU în colaborare cu OIM și cu OMC pentru a se analiza situația și a se prezenta o uh, situație a rezultatelor generale. Ar fi necesar și un program mai lung la OMC care să se ocupe de această chestiune esențială. Un astfel de program de muncă ar putea să fie inițiat independent de concluziile rundei de la Doha. Nu există niciun motiv să nu începem un astfel de program imediat printr-o consolidare și o sporire a colaborării dintre OMC și OIM, uh, analizându-se drepturile lucrătorilor din domeniul comercial. De asemenea, trebuie să se schimbe subiectele discutate în revizuirea politicii comerciale a OMC și în această privință Comisia Europeană a încercat să își asume rolul de lider la modul constructiv, punând întrebări legate de standardele sociale din statele uh, OMC. Însă acest lucru s-a făcut ad hoc, iar rezultatele și anume reacțiile celorlalte guverne, sunt uh, imprevizibile, pentru că multe guverne refuză să discute aceste subiecte, chiar dacă este clară legătura dintre politicile lor comerciale și situația standardelor de muncă din sectoarele de export. Mai sunt foarte multe domenii în care OMC ar putea să își sporească imediat evaluarea standardelor sociale. Pe termen lung, noi și uh, Uniunea Sindicatelor am uh, propus în anii 90 o, anume, o clauză socială, un subiect care nu a fost discutat la vremea aceea, însă credem că ar merita o discuție suplimentară la OMC în uh, contextul reducerii tensiunilor pe acest subiect și sporirea acceptării importanței muncii decente ca principiu călăuzitor al relațiilor internaționale dintre toate statele din lume. Acestea ar fi obiectivele multilaterale pe care le considerăm noi importante pe plan social și comercial. Aș dori să vorbesc acum și despre aspectele bilaterale. Știu că nu avem mult timp, dar aș dori să mă refer aici la uh, un document pe care îl aveți la dispoziție al nostru, noi uh, am elaborat o serie de 14 principii cheie pe care am dorit să le vedem integrate în capitolele de dezvoltare durabilă ale negocierilor um, bilaterale ale Uniunii Europene, bilaterale comerciale, și care să implice un angajament al ambelor părți de a respecta standardele de muncă esențiale uh, în ratificarea uh, și implementarea celei de-a opta convenții OIM. Credem că acest subiect este esențial în relațiile bilaterale și, după cum a spus președintele Moreira la început, este foarte importantă capacitatea de a consolida și aceste elemente. Și în această privință nu suntem neapărat de acord cu abordarea actuală a Comisiei Europene, în sensul că suntem de acord cu foarte multe dintre elementele propuse de Comisia Europeană. Pe planul de conținut al acestor capitole, însă, credem că pentru ca aceste capitole să fie eficiente, ele trebuie să fie legate de prevederi eh, din eh, corpul principal al acordului. Și aceste capitole trebuie să țină de eh, previziunile de punere în aplicare, la fel cum se întâmplă cu prevederile legate de fraudă, proprietatea intelectuală sau orice altă prevedere a acordurilor. Am mai dorit să se incorporeze și alte elemente care nu fac parte din um, acordurile desfășurate de comisie. Este vorba de comportamentul uh, întreprinderilor multinaționale și angajamentul că părțile nu vor scădea standardele de muncă pentru a atrage investiții străine sau pentru a uh, spori exporturile. Am dorit să se prevadă uh, analize de impact în, în desfășurare și am dorit să se includă și prevederi care să-i oblige pe partenerii sociali să uh, ne aducă la cunoștință sau să aducă la cunoștință Comisiei cazurile în care se încalcă uh, standardele sociale sau alte părți ale acordurilor. Toate aceste subiecte sunt incluse destul de ambigu în cele două acorduri uh, încheiate până acum cu Caraibe și cu Coreea și așteptăm mai ales ca Parlamentul European în procesul de ratificare să examineze care ar fi cea mai bună soluție pentru ca aceste prevederi să, fie, să intre în vigoare pe deplin. În ceea ce privește condiționalitatea, salutăm uh, evaluarea nu neapărat a retragerii beneficiilor comerciale ca potențial instrument, ci și o nouă măsură care există în anumite acorduri comerciale din lume și anume folosirea de amenzi uh, pentru cei care nu respectă acordurile. Astfel de uh, amenzi pot să fie uh, folosite, reciclate pentru a ne asigura că guvernele folosesc aceste fonduri în sectoarele în care standardele nu au fost respectate. Iată, domnule președinte, componentele pe care am dorit noi să le uh, vedem incluse în acordurile comerciale ale Uniunii Europene. Uh, un partener important este Coreea, cu care se va discuta acest acord în uh, lunile ce urmează și de asemenea va urma India, statele ASEAN, și Parlamentul trebuie să insiste și asupra cooperării și a includerii acestor uh, elemente și a aplicărilor eficiente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această declarație referitoare la poziția sindicatelor. Domnul Howard ne-a transmis și el două documente legate de prezentarea sa unul se referă la elementele sociale cheie ale dezvoltării durabile și ale capitolelor de dezvoltare durabilă din negocierile Uniunii Europene și acordurile de liber schimb și celălalt document a fost prezentat la cea de-a șaptea conferință ministerială a OMC în noiembrie 2009 și începutul lui decembrie 2009. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul celui de-al treilea invitat, al nostru, dr. Reinhard Wick, de la Asociația Industriilor Chimice. <coughs> Unde sunteți? Da, v-am văzut. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Uh, Tema pusă astăzi în discuție mă interesează atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere academic. Dați-mi voie astăzi să pun în discuție cinci puncte. Pe de o parte, standardele ecologice și uh, sociale în uh, comerțul internațional, uh, măsurile OMC și uh, mecanismele de mediere, în special în ceea ce privește standardele de muncă, uh, standardele de bază, și la final voi avea cinci teze cu privire la uh, politica Uniunii Europene, precum și voi uh, și de asemenea voi vorbi despre măsurile cu privire la uh, standardele de mediu și uh, sociale. Cu privire la aceste standarde de mediu și social, sociale, de la uh, în, înființarea OMC s-a observat faptul că politica comercială, din punct de vedere al dreptului internațional, a ieșit din izolarea clinică cu care se confrunta. Și în momentul de față, mecanismele de mediere ale OMC sunt folosite în, uh, la nivel mondial. Aceste uh, mecanisme de mediere sunt folosite atât în domeniul mediului înconjurător, cât și în activitățile OIM. Uh, Însă, la nivelul OIM, spre exemplu, sau la nivelul dreptului internațional ecologic, nu există mecanisme de mediere asemănătoare și tocmai de aceea mecanismele OMC de mediere sunt atât de interesante în momentul de față. Așadar, aceste mecanisme de mediere au devenit din ce în ce mai interesante. În special în domeniul mediului înconjurător, regulile OMC Uh, sunt din ce în ce mai uh, importante. Drept urmare, um, aceste mecanisme de mediere ale OMC sunt din ce în ce mai adaptate condițiilor uh, referitoare la standardele mediului înconjurător. În momentul de față, situația aceasta s-a îmbunătățit dacă e să comparăm situația cu cea existentă în timpul GATT. Toată această evoluție însă nu se regăsește în cazul evoluției standardelor uh, uh, privind munca. La, la, nivelul OMC nu există negocieri de genul acesta. În 1996, la nivel de OMC, s-a decis ca OIM să fie responsabil uh, uh, exclusiv pentru standardele de muncă în 1999 uh, la uh, Seattle, um, reprezentanții OIM însă s-au, uh, s-au confruntat cu un eșec, au încercat să impună astfel de, de standarde, însă din păcate poate și datorită sau intervenției președintelui american, lucrul acesta a eșuat. La nivel de OMC, după cum spuneam, în 1996 s-a decis ca OIM să fie unic responsabil pentru implementarea standardelor privind munca. În momentul în care ne gândim dacă OMC ar putea fi folosit spre, uh, folosită, spre exemplu, la, și în domeniul uh, comercial și uh, social, prin intermediul unor uh, măsuri unilaterale. Ar putea aceste măsuri unilaterale schimba poziția OMC în cazul în care ne gândim la această, această posibilitate, ne dăm seama că am putea um, clar influența standardele de muncă de bază. Însă, care este problema care se pune? Ne dorim ca OMC să devină un fel de poliție care să sub supervizeze toate tratatele. Or, uh, e vorba despre o organizație care însă nu are uh, în legislația proprie niciun fel de mecanism de mediere cu privire la acest domeniu. Și prin urmare ne întrebăm dacă această Organizație Mondială a Muncii ar putea fi folosită ca supraveghetor al trat uh, tratatelor. Uh, Uh, în acest sens am două argumente, cel juridic și cel politic. În primul rând, este vorba despre interpretarea articolului 20. Se pune întrebarea dacă um, regulile din articolul 20 uh, au o caracteristică teritorială. Pentru că au o caracteristică teritorială, uh, aceste măsuri pot fi folosite în domeniul mediului înconjurător. Însă, când vine vorba de partea comercială, Uh, acest aspect teritorial nu poate fi implementat și uh, putem întotdeauna argumenta faptul că aici este vorba întotdeauna despre aspectele economice și uh, despre nimic altceva. Cu toate acestea, um, nu vreau să exclud uh, în totalitate posibilitatea folosirii uh, medierii unilaterale de către OMC. Însă, în acest caz, ajungem la cel de-al doilea motiv și anume cel de natură politică. Dacă uh, mergem pe această cale a măsurilor unilaterale, știind că, că legalitatea OMC în acest domeniu este oarecum precară, avem nevoie de voință politică pentru a impune această părere. Și mă întreb dacă avem într-adevăr această voință politică. Uniunea Europeană uh, pierde de fiecare dată în momentul în care vine vorba de mediere, când vine vorba de expunerea unei poziții cât se poate de clare. Uh, dați-mi voie să, să consider această comisie ca un fel de garant al uh, implementării legislației internaționale. Sunt încântat de aprobarea tratatului de la Lisabona, care oferă Parlamentului European mai multe drepturi, mai multe responsabilități. În momentul de față foarte multe discuții nu se mai poartă în spatele o, uh, ușilor închise și în momentul de față eu ca cetățean european mă simt într-adevăr rep reprezentat. Dați-mi voie să, spune, să spun că implementarea unor astfel de, de, standardele, de standarde OMC sau uh, mecanisme de mediere OMC în ceea ce privește standardele de bază de muncă mi se pare uh, oarecum precar. În ceea ce privește măsurile cu privire la um, respectarea standardelor ecologice și celor sociale să ajung la uh, întărirea uh, tratatelor internaționale ale OIM. Mi se pare că această organizație a fost uh, mult întărită prin intermediul uh, de, uh, declarației privind drepturile și principiile fin, fin, fundamentale la locul de muncă. În acest acord se stabilește clare uh, clar că un stat este obligat să respecte toate uh, standardele menționate, chiar dacă uh, statul nu a uh, semnat toate tratatele OIM și avem un al doilea document, Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, în care se spune că standardele sociale nu trebuie să scadă doar, în scop, doar pentru a acoperi nevoile uh, sau pentru a oferi statului un avantaj comparativ în cadrul comerțului internațional. În, acest, în aceste tratate sunt stipulate anumite sancțiuni care pot fi implementate. În domeniul mediului avem o serie de, de tratate care și convenții care ne arată faptul că um, situațiile conflictuale apărute pot fi într-adevăr la nivel mondial uh, mediate într-o manieră mult mai inteligentă decât în trecut. Vedem uh, tratatele de la Stockholm și Rotterdam. În cazul în care tratatele se consideră a fi depășite, ele sunt rapid înlocuite cu altele. În ceea ce privește măsurile unilaterale, dați-mi voie să, prezen- să acționez GSP+. Este vorba sistemul generalizat de eh, preferințe al Uniunii Europene. 16 eh, state, eh, state um, fac subiectul acestui sistem. Uh, Sistemul în sine cuprinde 6336 de produse și în cazul în care aceste sisteme de preferințe sunt încălcate, preferințele sunt retrase, lucru care s-a întâmplat în trecut de două ori deja. În ceea ce privește măsurile uh, necesare uh, pentru implementarea contractuală a unor standarde uh, de mediu și sociale. Dați-mi voie să vă dau în acest sens exemplul tratatului dintre Uniunea Europeană și Coreea. În cazul acestui tratat nu există niciun fel de uh, obligație asumată de cele două părți. Cele două state însă se angajează să, să aplice toate standardele în vigoare. Se solicită o o respectare a tuturor uh, tratatelor, uh, precum cel de la Kyoto, uh, și a tuturor celor altor tratate de mediu și sociale la nivel mondial. Mai există încă un aspect foarte eh, important al acestui tratat și anume obligația asigurării transparenței, de asemenea obligația asigurării creșterii durabile, în cazul în care apar uh, conflicte între cele două părți, se constituie anumite grupuri de, de mediere, uh, cele două părți încearcă între ele să uh, să stabilească care este calea cea mai bună de urmat ce decurtă, decurge de aici? Este vorba despre, despre o transparență clară, este vorba de respectarea standardelor, uh, de asemenea este vorba despre o mediere între părțile uh, implicate. Și acum să trec la cele cinci teze cu privire la politica Uniunii Europene. Uh, domnul președinte, domnule Cuic, vă rog să terminați mai repede, să fiți mai concis, dacă se poate. Uh, da, în cazul uh, încheierii tratat tratatelor internaționale se, este de preferat o întărire a mecanismelor de mediere. Nu cred, în al doilea rând, că cu o uh, că o implementare sau o solicitare, o accentuare a necesității respectării standardelor uh, sociale și de mediu prin intermediul tratatelor a adus uh, un un uh, dezavantaj Uniunii Europene în cadrul comerțului ex, uh, extern. Nu, e clar că lucrul acesta nu s-a întâmplat și se vede asta în cazul tratatelor cu statele asiatice. Se pune problema sancțiunilor. Sancțiunile trebuie să fie implementate sau mai degrabă ar trebui să punem uh, Um, accentul pe o presiune soft. Încă nu putem lua o poziție clară, există argumente în ambele părți. Până acum Uniunea Europeană a ales presiunea uh, Uh, blândă a încercat să implementeze standardele cu, această, cu ajutorul acestei uh, maniere de abordare. În cazul sistemului vamal preferențial trebuie să ne gândim dacă sistemul în sine nu trebuie să fie regândit pentru că multe dintre uh, avantajele garantate prin sistem sunt luate ca, proveni, ca fiind un fel de responsabilitate, o datorie a Uniunii Europene vis-a-vis de statele cu care se încheie aceste tratate. În uh, ultima mea te- teză, uh, Dați-mi uh, voie să vă spun că, deși statele, tratatele bilaterale și multilaterale ar putea impune utilizarea unor și respectarea unor standarde uh, Uh, economice, uh, sociale și de mediu. Cu toate acestea, negocierile la nivelul OMC pe aceste standarde ar trebui să continue. Vă mulțumesc! Thank you very much for this extensive... Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare exhaustivă cu privire la, la legislația internațională uh, cu privire la OIM, cu privire la standardele ecologice și de mediu. Acum să trecem la cea de-a doua parte a audierii noastre. Să le dăm uh, cuvântul membrilor comisiei. Stimată colegă, aveți cuvântul? Voilà. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, înainte de toate, să le mulțumesc invitațiilor noștri care au făcut prezentări foarte interesante, complementare între ele și aș face un comentariu, după care aș adresa câteva întrebări. Înainte de toate, eu sunt convins, rămân convinsă că dacă este să schimbăm uh, practicile noastre, ar trebui să reformăm sistemul uh, acordurilor comerciale și uh, asta pentru a pune la egalitate drepturile uh, sociale cu drepturile uh, comerciale, ce simt de comerț. Uh, pentru domnul Șabalala am o întrebare pentru că el a vorbit despre un subiect foarte important ce anume uh, Um, relațiile comerciale uh, ale Chinei în, cu Africa, relații care cresc uh, pas cu pas uh, pentru China nu au existat niciun fel de restricții în relațiile comerciale cu acest continent și aș vrea ca domnul Șabalala să revină la acest subiect. Am și pentru domnul Howard o întrebare referitoare la obligațiile întreprinderilor multinaționale uh, S-a vorbit despre încălcări uh, ale drepturilor uh, sociale, ale drepturilor uh, muncii. Cum să facem, deci, ca aceste întreprinderi să pună, să, și asume anumite obligații și să le și respecte? Pentru că avem foarte multe întreprinderi naționale, multinaționale în economia europeană. În al treilea rând, în ceea ce privește modificarea survenită în urma tratatului de la Lisabona, aș vrea să știu care uh, sunt uh, principiile pe care Parlamentul European le va apăra în raport cu aceste subiecte, drepturile muncii, dreptul, protecția mediului și așa mai departe. Da? Mai departe, social social-democrație? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș vrea să pun două întrebări. Prima se referă la o evaluare comparativă a dispozițiilor introduse la cererea Congresului Statelor Unite în acordurile bilaterale dintre Statele Unite și partenerii lor. Uh, e vorba de prevederi referitoare la norme sociale și de mediu, de, uh, e vorba de Trade Act Uh, și apoi aș vrea niște referiri, niște lămuriri uh, referitoare la acordul cu Corea. Pentru că există aici uh, niște dispoziții care țin de dezvoltare durabilă și care se referă la respectarea drepturilor sociale și a, uh, a protecției mediului și care ar permite o suspendare reală a dispozițiilor comerciale în cazul nerespectării normelor și standardelor uh, legate de drepturi sindicale, protecția mediului și așa mai departe. În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, dezbaterea este blocată de foarte mult uh, timp uh, din 96 de la Singapore iar Parlamentul a luat o decizie în legătură cu uh, mai multe uh, rezoluții pe care le-am adoptat uh, și legate de evoluția acestei organizații în cadrul comerțului internațional. Am decis crearea unui comitet pentru comerț și dezvoltare care să permită relansarea dezbaterii în cadrul OMC, OMC idee împărtășită de toată lumea la Organizația Mondială a Comerțului, pentru că există um, o legătură clară între normele comerciale și normele uh, de mediu care uh, trebuie respectată. uh, uh conducerea uh, Organizației Mondiale a Comerțului a început uh, deja, a demarat uh, lucrul împreună cu cei de la Organizația Internațională a Muncii. Mm, domnule președinte, vă mulțumesc că am și eu două întrebări. Domnul Howard a evocat chestiunea sancțiunilor, un lucru care revine cu regularitate în discuție. E vorba de Uh, eventuale uh, sancțiuni financiare pentru nerespectarea anumitor prevederi. Există astfel de sancțiuni prevăzute în acorduri uh, precum GSP Plus, dar acestea se pare că nu funcționează. Trebuie să vedem ce tip de sancțiuni pot fi aplicate în fiecare din, pot fi incluse în fiecare dintre acorduri pentru a ne asigura că acestea sunt și uh, eficiente. În uh, legătură cu uh, decizia administrației americane, acel Trade Act, uh, aș vrea să aflu care este opinia invitaților noștri. Da, GUE, acum vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Instituțiile Uniunii Europene, fie Comisia, Consiliul sau Parlamentul, au uh, uh, o îndemânare deosebită în a manevra cuvintele. Se vorbește despre valori morale, despre uh, lideri uh, de uh, um, opinie și sigur că aceste uh, valori uh, europene trebuie respectate în relațiile Uniunii Europene cu uh, partenerii comerciali, mai ales cei din țările uh, mai sărace din societățile sărace. Realitatea însă este uh, că adevărul uh, e uh, așa cum spunea TSL, Eliot, adevărul este în, rămâne în umbră aceste uh, acorduri comerciale încheiate de Uniunea Europeană cu unii dintre cei mai săraci parteneri ai uh, săi, din experiența uh, văzută la fața locului de martori oculari și raportată în acest Parlament, este că aceste acorduri sunt um, disruptive uh, din punct de vedere social, din punct de vedere de mediu, din punct de vedere al uh, standardelor de muncă în foarte multe dintre statele cu care ele sunt încheiate. Uh, pe de altă parte, Uniunea Europeană bombardează, inundă aceste state cu bunuri produse pe scară largă, la scară industrială și ucide astfel industriile locale. Nu știu dacă aceasta este cea mai bună abordare. Activitățile corporațiilor multinaționale europene, de exemplu în uh, America uh, Latină, iarăși sunt dubioase. Am ascultat uh, mărturiile unor martori oculari care au suferit consecințele unor activități uh, criminale desfășurate de către multinaționale europene, de exemplu în regiunea Peru, unde o companie minieră foarte um, importantă a provocat uh, distrugeri masive pentru a putea uh, extrage minereuri și uh, a uh, pus pumnul în gură, ca să zic așa, uh, comunității locale. Uh, am ascultat mărturia uh, uh, unor uh, martori oculari privitoare la activitatea unui producător de oțel bazat cu cartierul general în Germania, care a provocat de asemenea distrugeri masive lângă Rio de Janeiro. Uh, se vorbește despre, uh, despre diferența dinspre retorica uh, europeană și ceea ce se întâmplă de fapt. Domnul doctor Șabalala a vorbit despre asta și cred că nu accentuăm suficient această problemă. Acest lucru va continua dacă nu dăm lucrătorilor din aceste țări uh, posibilitatea de a se opune, puterea de a se opune. Cum putem noi uh, lupta, de exemplu, cu uh, China, care este un competitor uh, um, vorace, care nu ține cont de niciun fel uh, de uh, standarde sociale și de mediu, uh, și cum putem uh, combate uh, practicile neloiale ale unor uh, organizații comerciale înțetate de bani din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru luarea dumneavoastră de cuvânt, însă v-aș invita să profitați de prezența oaspeților noștri pentru a le pune întrebări pe această temă. Și acum Carl Schmidt. Da, domnule președinte. Nu am fost de acord cu dumneavoastră în momentul în care ați spus că partenerii noștri nu respectă standardele ecologice și sociale. Dacă vă uitați la Statele Unite, în acordul NAFTA există uh, astfel de criterii. Mie nu-mi place NAFTA din multe motive, însă trebuie să recunoaștem că acolo este uh, prevăzută posibilitatea uh, ca ONG-urile să, să vină în fața în fața uh, organismului responsabil pentru respectarea standardelor în cazul în care consideră că anumite standarde naționale sau legislații naționale nu sunt uh, bine aplicate. Și de asemenea toate celelalte condiții uh, prezentate în acord sunt deosebit de largi. E vorba acolo despre salarii egale între membrii celor două sexe, vorba despre retribuții echitabile, etc. În ceea ce privește relațiile comerciale și uh, standardele de mediu, tratatele pot face recomandări uh, în cazul în care se consideră că uh, există că anumite companii sunt, depășesc toate, toate standardele stabilite. Prin urmare, în acordul NAFTA există o serie de, de de prevederi de genul acesta și, prin urmare, consider că tratatele Uniunii Europene, acordurile Uniunii Europene ar putea să, să urmeze acest exemplu. În US Trade Act se spune de asemenea că standardele de mediu și sociale trebuie să fie incluse în tratatele comerciale. Prin urmare, dacă noi am luat o poziție de lideră, lider, sunt sigur că Statele Unite ne-ar urma și asta ar duce la o reformare a OMC. Prin urmare, consider că aceasta este o mare posibilitate. Avem, avem șansa de a schimba lucrurile și această șansă ar trebui să fie folosită pentru a facilita de asemenea încheierea unui tratat cu privire la schimbările climatice. Dacă la nivelul tratatelor OMC s-ar putea uh, implementa astfel de standarde, cu siguranță la nivel mondial am putea, uh, am, am putea impune standardele de la Kyoto, spre exemplu. Domnul președinte, vă mulțumesc. Domnul Sasni de la PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte simplă pentru experții noștri. Vreau să aud uh, de la ei care este părerea lor uh, cu privire la influența Chinei asupra statelor ACP și a uh, statelor uh, africane. Uh, se pornește de la premisa că influența Chinei va crește pe viitor datorită abordării mercantiliste pe care ne-o prezenta și unul dintre experți. Uh, abordare mercantilistă pentru care optează China în momentul de față. Da, uh, sunt într totul de acord cu uh, lucrul acesta. Și trebuie să vedem acum ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană. După cum spunea și domnul Quick, Uniunea Europeană nu deține avantajul în momentul de față la nivel comercial. Și uh, cât timp Uh, Uniunea Europeană va reuși să facă față competen- competiției uh, Chinei atâta timp cât acordurile încheiate de China nu încearcă să impună absolut niciun fel de standard, ci din potrivă par a fi uh, favorabile dictatorilor africani, etc. Și har Domnului sunt foarte mulți dictatori în Africa. Prin urmare, Cred că această influență crescândă a China, Chinei va schimba situația la nivel mondial, însă o va schimba într-o manieră negativă. Prin urmare, le cer experților să ne arate cum consideră ei că va arăta Africa peste 25-30 de ani. Domnul președinte, înainte de a le da cuvântul experților noștri pentru a răspunde la întrebările care le-au fost adresate, permiteți-mi să dau cuvântul unui reprezentant al Comisiei uh, Europene. Este vorba de domnul Jurgensen. Puteți, uh, domnule Jurgensen, să faceți un uh, comentariu scurt? Doamnă Jurgensen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru organizarea acestei audieri, foarte importante pentru eforturile noastre de integrare a standardelor uh, sociale și de mediu în politica comercială a Uniunii Europene. Vă vom uh, ajuta în aceste demersuri și pe viitor. Am uh, alături de mine colegi de la DG Mediu și DG Ocuparea Forței de Muncă, pentru că aceste directorate generate sunt atât de importante în acest domeniu. Dați-mi voie să împart timpul care ne stă la dispoziție pentru a eh, le permite tuturor colegilor mei să ia cuvântul. Am înțeles că avem câteva minute doar pentru a face comentarii cu privire la audiere. Domnul, domnul președinte, aveți cam 5 minute. pentru că DG Comerț a devenit din ce în ce mai puternic în ultimul timp, am putea să dăm cuvântul lor. Uh, nu Mm, colaborăm strâns la crearea tratatelor internaționale și toate directoratele generale sunt implicate în negocieri. În această dimineață, participanții au vorbit despre o serie de aspecte ale negocierilor uh, comerciale. Dacă noi trei trebuie să, uh, să împărțim cinci minute, uh, nu vom reuși să răspundem la toate întrebările. Și tocmai de aceea dați-mi voie să spun uh, câte ceva despre abordarea noastră cu privire la uh, partea ecologică și uh, socială în tratatele noastre bilaterale. Eu voi vorbi despre partea socială, iar colegii mei se vor referi la obiectivele de mediu și sociale din cadrul negocierilor respective. Dacă aș fi avut mai mult timp, uh, Aș fi uh, dorit să vorbesc și despre aspectele multilaterale, s-a vorbit mult despre asta. După cum știți, la nivel de OMC uh, negociem deja despre, pe tema mediului și, uh, și comerțului, deși munca este dificilă, continuăm aceste negocieri. După cum știți, în contextul OMC, chestiunile legate de muncă Uh, sunt în continuare foarte dificile și uh, ne concentrăm eforturile tocmai din acest motiv asupra OIM. Uh, împreună cu colegii mei colaborăm strâns cu OIM. OIM. Însă studiul prezentat de domnul Howard este un uh, exemplu extraordinar cu privire la ceea ce s-ar putea face la nivelul guvernanței internaționale um, în ceea ce privește îmbunătățirea activității organizațiilor internaționale și noi uh, sprijinim lucrul acesta. Uh, acum să trecem la negocierile tratatelor bilaterale comerciale. Acestea s-au bucurat de atenția vorbitorilor de astăzi. Obiectivul Uniunii Europene este următorul. Includerea cap- capitolelor privind dezvoltarea sustenabilă și, uh, de asemenea, standardele sustenabile în toate tratatele pe care le negociem. În acest sens, dau exemplul tratatului cu uh, Coreea. Avem, uh, de asemenea, și alte tratate care însă nu sunt la fel de Uh, nu sunt exemple la fel de bune ca și tratatul pe care îl vom încheia cu Coreea. Știm că obiectivul de a include asemenea capitole în tratatele noastre de uh, tratatele noastre comerciale este o abordare care se bucură de interesul multora dintre partenerii noștri comerciali. Tocmai de aceea menționez uh, atenția sau uh, colaborarea strânsă cu colegii noștri din SUA, din Canada, din Noua Zeelandă și din alte state care se uh, concentrează de asemenea pe aceste capitole sau pe aceste obiective. Care este rolul acestor obiective? Ne dorim ca părțile să își asume responsabilitatea de a respecta standardele de muncă, precum și agenda de muncă a OIM. Uh, Colegul meu de la DG locul de, la DG locul de muncă va spune mai multe despre lucrul acesta. De asemenea, avem dorința de a implementa în aceste tratate bilaterale și prevederile acordurilor multilaterale privind mediul înconjurător. De asemenea, dorim implementarea principiilor multilaterale. Do- bineînțeles, recunoaștem dreptul fiecărui stat de a uh, își decide politici politica. Uh, de asemenea, luptăm împotriva protecționismului uh, un obiectiv la nivel uh, mondial. De asemenea, Uh, dorim ca statele uh, membre sau statele semnatare să nu încalce standardele internaționale. punem mare accent pe cooperare și în acest sens să ajung la al treilea pilon. Deci avem uh, pe prima, în primul plin, pilon standardele, în al doilea avem toate angajamentele și în al treilea pilon avem încercarea noastră de a construi dialogul pe termen lung cu părțile semnatare astfel încât acestea să se angajeze pe calea dezvoltării sustenabile. Și astfel ajung la unul dintre aspectele puse în discuție de experții de astăzi. Este aceasta abordarea potrivită? Domnul Quick vorbea despre lucrul acesta. Se vorbea despre sancțiuni de asemenea. E clar însă, sancțiunile nu sunt bune pentru a implementa aceste obiective de dezvoltare sustenabilă pe care le avem. De ce? Pentru că, uh, bineînțeles, în momentul în care ajungi la negociere și ameninți cu sancțiuni, mai multe din state cu siguranță vor face obiecții și se vor, uh, vor deveni foarte pre- precaute în negocieri, tocmai datorită faptului că există pos- posibilitatea aceasta a impunerii unor sancțiuni. Dacă însă pornești negocierile de la uh, dorința de a purta la un dialog, de, la dorința de a obține ceva de substanță din partea partenerului tău, e clar că vei obține mai mult progres, mai multe, uh, mai multe reușite, pentru că uh, le faci pe respectivele state să se simte implicate direct în aceste, în aceste tratate. Prin urmare, le facem pe statele semnatare să înțeleagă că aceste obiective, standarde sunt o necesitate și le convingem prin vorba bună că trebuie să le implementeze. Adică avem o abordare soft, iar dacă ne, ne uităm din nou la tratatul dintre Uniunea Europeană și Coreea, vedem că acest tratat nu, se ref, nu acoperă doar uh, standardele de muncă de bază, ci și uh, celelalte standarde generale ale OIM. Dacă vedeți, la modul, vedeți modul în care sunt aplicate aceste uh, um, sancțiuni, ne dăm seama că sancțiunile de fapt rare ori sunt uh, implementate în momentul în care fac parte din uh, tratate uh, de uh, tratate comerciale. Ne dorim o, dialog, prin urmare, cooperare, o implicare a, partenerilor sociali și lucrul acesta este foarte important pentru uh, implementare. Noi ne dorim dialogul la nivel guvernamental, la nivel interguvernamental, așadar, uh, dar și de asemenea la nivelul uh, partenerilor sociali. De ce? Pentru că la fața locului considerăm că pentru a obține rezultatele pe care le scontăm, nu avem nevoie doar de dialogul sau ajutorul uh, autorităților, ci și de ajutorul partenerilor sociali. Și Tocmai de aceea sindicatele, spre exemplu sindicatele europene, cooperează strâns cu sindicatele din statele cu care încheiem noi acorduri comerciale, astfel încât să influențeze la fața locului situația. Prin urmare, dialogul și, de asemenea, societatea, implicarea societății civile sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor ce țin de dezvoltarea durabilă în statele noastre Uh, parteneri. Sper că și colegii mei vor avea posibilitatea de a lua cuvântul. Le voi da acum cuvântul lor. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații cu privire la abordarea Uniunii Europene cu privire la standardele uh, de muncă în ceea ce privește și uh, uh, cooperarea cu partenerii noștri comerciali. Abordarea aceasta se bazează pe aderarea la agenda pentru munca decentă. Este poziția Comisiei, dar și a Parlamentului, așa cum a exprimat-o în rezoluția din 2007. Această agendă integrează drepturile lucrătorilor, protecția socială, dialogul social și egalitatea șanselor. Merge dincolo de standardele de muncă de bază. Își uh, propune să combine combi competitivitatea și standardele sociale și ca atare corespunde obiectivului nostru de a face în așa fel încât comerțul să meargă mână în mână cu uh, dezvoltarea durabilă. Există trei elemente. În primul rând, aplicarea standardelor, așa cum se regăsesc ele în Convenția Organizației Internaționale a Muncii, apoi să se facă progrese în ceea ce privește ratificarea și aplicarea altor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. De asemenea, uh, respectarea principiilor și obiectivelor. Prin această abordare politica comercială poate să promoveze această agendă și se subliniază coerența între agenda socială a Uniunii Europene și politica comercială. Și pe plan multilateral susținem semnele apariției unei coerențe între Organizația Internațională a Muncii și Organizația Mondială a Comerțului. Aș vrea, în sfârșit, să reafirm cele spuse de colega mea. Uniunea Europeană preferă o abordare bazată pe stimulente. Dorim să obținem implicarea partenerilor noștri comerciali pentru că ne bazăm pe convingerea că dezvoltarea viabilă trebuie să se baza, bazeze pe apropierea politică a um, acțiunilor de către partenerii noștri. Mecanismele de monitorizare care sunt incluse reprezintă un catalizator foarte bun societatea civilă și partenerii sociali joacă un rol important în procesul de monitorizare. Now I'll give the floor again to our guests. Uh, Dau cuvântul invitațiilor noștri și încep cu uh, domnul Shabalala, care va răspunde la întrebări și va face observații. Aveți cuvântul and I'll try to stick very closely to time and to the point. On the question from uh, Madame... Voi încerca să respect uh, timpul alocat intervenției. În ceea ce privește China și Africa, în China și în Africa există acorduri diferite decât față de acordurile standard. E vorba despre acorduri de furnizare, inclusiv pe termen lung, care sunt încheiate în schimbul construcției de infrastructuri, uh, în schimbul unor anumite sume de bani. Sunt uh, acorduri mai puțin uh, plăcute și practic sunt acorduri însoțite de ceea ce noi considerăm ca fiind ajutoare. Există contracte pentru exploatarea petrolului pe care le-am încheiat cu țări din Africa de Vest și unele cu intervenția statului, altele nu. Acordurile comerciale sunt diferite și este important să ținem cont de acest lucru. Acordurile încheiate în Africa nu pot uh, fi gestionate prin prisma relațiilor comerciale ale Uniunii Europene. A doua întrebare la care aș vrea să răspund este cea legată de, de decalaje. În primul rând, decalajele de substanță. Este important de observat că unul dintre motivele care au fost uh, invocate legate de standarde sociale și de mediu este că e vorba despre ceva unidirecțional. Încercăm să schimbăm ce face țara respectivă. Însă acordurile sunt de fapt destul de cuprinzătoare și implică și obligații ale comunității europene. Tehnologie, transfer de tehnologie, transferuri financiare și Comunitatea Europeană a transformat aceste aranjamente într-un pachet de ajutoare și ca atare partenerii nu prea au motive să se implice. Acest lucru se aplică și la sancțiuni. Cred că discuția despre sancțiuni nu este foarte fructuoasă. Întrebarea este ce putem face pentru a, a îi convinge pe parteneri. Sancțiunile care nu au în vedere și comportamentul comunității europene, cum ar fi acordarea de asistență, nu sunt eficiente. va fi foarte greu să vorbim despre sancțiuni în aceste domenii dacă sancțiunile sunt uh, doar unidirecționale și dacă comunitatea europeană nu poate fi sancționată la rândul ei. Revin și la întrebările puse de domnii Dezir și Arif. Trade Act, uh, actul comercial american, este interesant pentru că se referă la practic la o fază incipientă. Această legislație stabilește că înainte de începerea negocierilor, prevederile comerciale reflectă problemele de mediu și sociale. Și acest lucru se reflectă în elementele muncă și servicii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește companiile multinaționale, există instrumente internaționale foarte bune, atât uh, în Organizația Internațională a Muncii, cât la, în OCDE, cu privire la acesta și trebuie să asigurăm respectarea acestor instrumente pentru a îmbunătăți aplicarea prevederilor și pentru a include clauze cu privire la respectarea instrumentelor și convențiilor în uh, cadrul tratatelor bilaterale negociate de Uniunea Europeană, de exemplu. În ceea ce privește problema sancțiunilor și altor mijloace de presiune economică, astfel de presiuni dau rezultate fie că ne uităm la sistemul generalizat de preferințe, fie că ne uităm la negocierile între Statele Unite și statele din uh, Golf, acestea din urmă și-au schimbat legislația muncii pentru a crește respectarea drepturilor lucrătorilor. Era o condiție pentru a negocia cu Statele Unite. Țări cum ar fi El Salvador sau Georgia și-au îmbunătățit respectarea drepturilor uh, lucrătorilor pentru că uh, riscau să fie supuse la sancțiuni, iar uh, Belarusul a fost uh, exclus din sistemul generalizat de preferințe 2007 și și-a îmbunătățit standardele. Deci este clar că se pot obține rezultate atunci când țările sunt incluse în acordurile comerciale și măsurile acestea trebuie aplicate întotdeauna atunci când este necesar, întotdeauna ca o soluție de ultim recurs, pentru că presiunea economică poate da rezultate. În ceea ce privește sistemul american, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că Statele Unite și Canada au inclus în uh, acordurile cu Peru și Corea amenzi în cazul încălcării standardelor de muncă. Este o măsură revoluționară, este prima dată când ea apare în astfel de acorduri în ultimii ani și nu a creat probleme foarte mari pentru că este vorba despre amenzi plătite de guverne și aceste măsuri sunt convertite în, um, în programe de acțiune pentru a rezolva abuzurile respective. Uniunea Europeană cred că ar trebui să urmeze acest exemplu, având în vedere că țările acestea sunt obișnuite să discute despre astfel de elemente de sancțiune în negocierile cu Statele Unite și Canada. În uh, arena multilaterală, sigur că lucrurile sunt uh, făcute mai dificile de țări cum ar fi China, care nu respectă standardele, însă sunt măsuri care pot fi adoptate după cum am arătat în prezentarea mea și după cum am uh, afirmat deja. Există măsuri care pot duce la o mai bună respectare a standardelor de muncă în Organizația Internațională a Muncii, în Organizația Mondială a Comerțului și în alte instituții. Mulțumesc. <coughs> Înainte de a da cuvântul profesorului Quick, aș vrea să vă spun că ne-a furnizat un document informativ în limba germană și mă întreb dacă ne-ar putea lăsa și prezentarea PowerPoint în limba engleză. Sigur. Sigur, domnule președinte. Aș vrea să răspund la trei întrebări. O întrebare se referea la crearea Comisiei OMC cu privire la comerț și munca decentă. Cred că, într-adevăr, s-ar putea înființa o de comisie, pentru că Comisia Comerț și Mediul Înconjurător a dus la o mai bună înțelegere a problemelor de mediu în OMC. Aș vrea să spun însă că sunt uh, frustrat de activitatea acestei comisii, pentru că în 1996 s-a publicat un raport foarte bun, însă de atunci uh, rapoartele au fost destul de slăbuțe, dacă pot să-mi permit uh, să spun acest lucru. La ora actuală se poartă negocieri cu privire la uh, comerț și mediul înconjurător și nu știu, din păcate, dacă vor uh, duce și la altceva decât la o declarație fără, fără forță obligatorie. Iată de ce cred că ar fi mai bine dacă în acordurile bilaterale s-ar include respectarea standardelor de mediu și standardelor sociale. Uniunea Europeană poartă negocieri cu mulți parteneri. Dacă obține respectarea acestor standarde, se poate avea în vedere ulterior se pot avea în vedere negocieri în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Încheierea de acorduri bilaterale, care să includă un capitol asupra dezvoltării durabile, precum și exercitarea unor presiuni informale prin procese de cooperare transparente, acestea pot să atenueze temerea partenerilor noștri că am putea să le punem uh, sub semnul întrebării avantajul competitiv și că am putea dori să adoptăm uh, măsuri protecționiste. Credeți că este bine să trecem de la bilateralism la multilateralism și în arena multilaterală putem începe negocieri știind faptul că e nevoie de consens în OMC pentru a purta astfel de negocieri. În ceea ce privește sancțiunile, atunci când se încheie un acord bilateral, se pune întrebarea despre ce sancțiuni ar putea fi vorba. Atunci când acordul este de liber schimb, e vorba despre revenirea la statu quo. Revenirea la un uh, Um, tarif de 4% nu este un, uh, o sancțiune. Uh, sigur că în agricultură avem tarife ridicate, însă atunci când încheiem un acord de liber schimb, această posibilitate nu este cu adevărat valabilă. nici amenziile nu mi se par prof, profitabile. După cum uh, spunea și colegul, după aceea se pune problema ce faci cu banii pe care îi obții din aceste amenzi. Și în sfârșit, întrebarea puse, pusă de domnul Șteasni în privința dezavantajelor. Nu m-am gândit uh, mai ales la Africa. Să ne închipuim că Asia încheie un acord de liber schimb și în acest acord nu se respectă standardele uh, de mediu și de muncă. E posibil ca țara cu care încheiem un acord de liber schimb să respingă acest acord din cauza că insistăm asupra acestor standarde. Și asta ar putea duce la dezavantaje pentru Europa. Din fericire însă încă nu a existat uh, până în prezent o astfel de situație. Cred că a fost un schimb de opinii foarte oportun. Cred că în urma acestei audieri avem o viziune de ansamblu asupra acestor chestiuni delicate. Aș vrea să mulțumesc uh, din suflet uh, uh, vorbitorilor, experților care și-au care, care ne-au împărtășit din experiența lor și aș vrea să vă asigur că Parlamentul European este ca întotdeauna dornic să fie informat pe baza informațiilor clare pentru a elabora politici eficace. Aș vrea să mulțumesc colegilor din comisie pentru participarea la această audiere și pentru faptul că au uh, contribuit uh, la derularea sa. Aici se încheie această audiere și trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume instituirea un, uh, unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate amendamentul, regula, amendarea regulamentului 1934 din 2006. Temeiul juridic al acestei propuneri a fost modificat oficial de către Comisie printr-o comunicare omnibus. Temeiul juridic al regulamentului de a, care amendează regulamentul este sunt articole 207 și 2009 din tratat. Avem un calendar comun cu AFET, care este comisie asociată. Pe 26 ianuarie se va examina proiectul de aviz în AFET, pe 27 proiectul de raport în INTA și pe 20 februarie în AFET. Pe 17 martie se votează raportul în INTA și pe 25 martie, uh, în aprilie se votează în plenară. Aș vrea să vă informez că la sfârșitul anului trecut DEVE a solicitat să devină comisie asociată am uh, ridicat o obiecție și am uh, invocat uh, trei motive. Contrar spuselor DEVE, modificarea acestui regulament nu justifică acordarea statutului de comisie asociată, pentru că e vorba despre o modificare din motive tehnice. Nu s-au făcut uh, modificări uh, de substanță la propunerea inițială. În al doilea rând, uh, contrar celor spuse de DEVE, sursele de finanțare nu sunt un argument pentru a decide în privința competențelor. Foarte multe surse vor proveni din realocarea fondurilor și deci nu se justifică acordarea Comisiei DV a statutului um, de comisie asociată. În sfârșit, acordarea acestui statut uh, Comisiei DEVE ar duce la dificultăți procedurale și practice Uh, pentru uh, prelucrarea acestui uh, dosar. Mi se spune că trebuie să transmitem răspunsul astăzi. Suntem presați de timp. Înțeleg că majoritatea coordonatorilor nu sunt prezenți cu excepția celor din GUE. Deci uh, v-aș propune să transmit documentele coordonatorilor după încheierea acestei reuniuni. În așa fel încât să obțin un răspuns și să le trimit uh, acest uh, răspuns. Sunt observații? Domnul Helmut Schulz, care este raportor. Uh, Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc uh, pentru uh, inițiativă luată în ultimele luni. Trebuie să spun asta pentru că cu acest raport ne aflăm într-o situație unică. Am transmis și eu tuturor membrilor comisiei de dimineață actualul stadiu în care se află acest raport. Deci există informații privind cadrul legislativ, informații din punctul meu de vedere în ceea ce privește acest uh, dialog tripartit între reprezentanții parlamentari ai uh, diverselor comisii și am transmis de asemenea un uh, document informal privitor la conținut și la cifrele bugetului pentru acest instrument sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și anume că trebuie să încercăm să mergem în această direcție și vreau să cer și poziția membrilor comisiei în legătură cu propunerea mea ca cineva din uh, cadrul comisiei noastre să se ocupe de organizarea acestui dialog tripartit. Da, Mulțumesc că asta vom discuta la următoarea întâlnire, pentru că astăzi sunt foarte puțini membri prezenți și cred că discuția nu va fi una foarte utilă. Da, uh, domnule președinte, eu nu uh, mă pot uh, pronunța în legătură cu propunerea noastră, așa cum a spus și raportorul. Uh, totul depinde de metoda aplicată. După ce am uh, luat uh, legătura cu Comisia DEVE și cu omologul meu din această comisie, se pune o problemă care ar trebui să, pe care ar trebui să o preluăm. Vorbim aici despre un instrument de cooperare cu țări industrializate, dar tot ceea ce se uh, spune în legătură cu decizia bugetară este referitor la Uh, alocarea de fonduri pentru cooperarea cu uh, niște state care nu au nevoie de ele. Acest lucru este inacceptabil din punct de vedere moral. Bani care ar fi în mod normal destinați dezvoltării uh, locurilor mai puțin favorizate de pe planetă să fie alocați pentru cooperarea cu țări favorizate, țări privilegiate. Mie mi se pare că din punct de vedere politic pentru că sunt un apărător al uh, politicii comerciale în slujba dezvoltării sociale. Uh, sunt de părere ca această problemă să fie înscrisă între priorități. Uh, și uh, trebuie ca și Comisia să poată să se exprime în legătură cu acest instrument. Eu cred că mm, acest uh, instrument trebuie analizat mult mai bine uh, și nu doar din punct de vedere tehnic. Domnul Stasli, de la PPE. Uh, domnule președinte, aș vrea să uh, vă spun care e poziția noastră. PPE este de acord cu propunerea noastră și a raportorului. Dar avem timp să avem nevoie de timp să discutăm uh, și să luăm o decizie uh, în, uh, într-o reuniune a coordonatorilor. Mulțumesc. Domnul Scholz? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să mai adaug ceva. Sigur că am început dezbaterea pe fond și atunci am atras atenția că, din punct de vedere politic, sunt uh, într totul de acord cu cele spuse de colegul Arif, și anume că trebuie să controlăm și să insistăm să luăm parte la uh, aceste decizii uh, în sensul că banii nu trebuie să provină din fondul pentru uh, sprijinirea dezvoltării. Este vorba de un program uh, de reorganizare a acestui instrument iar acest lucru e, ține de domeniul politicii externe. Trebuie să analizăm acest instrument prin această perspectivă și să uh, purtăm o dezbatere aprofundată a felului în care uh, el va fi aplicat. Dar vreau să Uh, vă reamintesc că trebuie să combinăm aici problemele de natură politică cu o cerere mm, de înțeles din partea Comisiei de a uh, promova acest instrument într-un calendar despre care dumneavoastră spuneați că este foarte provocator. Puțin, avem puțin timp la, la dispoziție pentru a Uh, ne asigura că acest instrument este util uh, statelor terțe și Uniunii Europene. Da, domnule președinte, aș vrea să exprim și dorința noastră de a ne alătura propunerii pe care ați făcut-o și propunerii raportorului pentru a merge mai departe cu acest subiect, cu acest instrument, uh, fără să renunțăm la uh, preferința noastră pentru abordarea care tocmai a fost menționată. Da, acest uh, problem, uh, tema uh, menționată de Arif va fi menționată în raport. După această întâlnire, imediat după voi transmite poziția mea voi redacta această poziție pentru a fi foarte clare motivele pentru care uh, am luat această decizie. Are, mai sunt comentarii? Nu. Mulțumesc. Now we move to points... Trecem acum la punctul 8 E vorba de asistență macrofinanciară pentru Ucraina. Dați-mi voie să vă spun că, așa cum uh, vă amintiți, Parlamentul a fost inițial consultat în legătură cu această propunere și cu uh, procedura uh, Comisiei, dar odată cu intrarea în vigoare a Uh, tratatului de la Lisabona, pe 23 noiembrie anul trecut, uh, am aflat că tratatul de la Lisabona prevede mecanisme pentru acordarea de ajutor macrofinanciar în condițiile în care este adoptat un uh, Uh, regulament în acest sens. Iar primul astfel de uh, act uh, se referă la ajutor macrofinanciar pentru Ucraina. Ca pe 27 ianuarie vom lua în considerare proiectul de raport, 16-17 martie Uh, a doua lectură și pe 24-25 martie și pe 2 aprilie se va vota în plenar. Există o problemă de procedură cu această pro propunere. Am uh, pregătit un proiect de aviz N-am avut încă timp să vi-l distribui pentru că au apărut tot felul de alte probleme de natură, de exemplu legate de temeiul juridic. Pentru că inițial temeiul juridic era acea procedură uh, omnibus. Am transmis comisiei înainte de adoptarea acestei comunicări faptul că acest ajutor pentru Ucraina nu a fost inclus în anexe. în anexele de, cu un grad mai înalt de urgență, ci în anexa 4, unde era vorba de proiecte în stand-by, în așteptare această enumerare a Ucrainei este uh, incorrectă la anexa 4, de aceea am întocmit un proiect de aviz uh, pe care însă, vă spuneam, nu am reușit să-l uh, distribui însă. Acest tip de asistență este în mod normal un ajutor de urgență și aș întreba Comisia uh, aș ruga Comisia să ne răspundă foarte uh, clar care sunt motivele Uh, pentru care acest uh, tip de asistență financiară este acum uh, blocat. I-am invitat de aceea aici pe uh, reprezentanții comisiei, cărora le și dau cuvântul pentru a ne explica. Da, mulțumesc pentru invitație și de asemenea mulțumesc pentru a fi pus această problemă pe ordinea de zi, pentru că este într-adevăr o chestiune urgentă, noi credem că este o, o problemă urgentă și profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru o cooperare excelentă în noiembrie anul trecut, când uh, ați reacționat foarte prompt și am reușit împreună să încheiem uh, această, aceste prime patru propuneri pe care vi le-am transmis anul trecut, la sfârșitul anului trecut. Sperăm că această cooperare să continue la fel de eficient în anii următori. Acum, în ceea ce privește propunerea Comisiei în legătură cu Ucraina și asistența macrofinanciară, aș uh, începe prin a spune că Comisia a adoptat această propunere pe 29 octombrie Sigur că de atunci, de la 1 decembrie, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și pentru noi uh, e vorba doar de o uh, chestiune de procedură. Aș vrea să confirm că nu există vreo schimbare de substanță a propunerii noastre. Situația este aceeași. Uh, Ucraina are nevoie de acești bani și noi susținem în continuare această propunere. Acum m-au auzit? Da. Deci, repet, Susținem în continuare această propunere. Lucrurile nu s-au schimbat, nu ne-am schimbat nici noi uh, părerea și nu ne-am răzgândit. În ceea ce privește uh, problemele legale și de procedură, în ceea ce privește traducerea uh, în diverse limbi a noului tratat, lisabonizarea acestei propuneri, vă pot confirma astăzi că această propunere de ajutor financiar pentru Ucraina se, a, este parte a comunicării omnibus a Comisiei. Comunicarea va fi adoptată în curând de către Comisie. În ceea ce privește tipul de modificare cerut uh, în legătură cu această comunicare, într-adevăr s-a strecurat o greșeală și această Chestiunea a ă, trecut în anexa 4, ceea ce a dus la mai multe întârzieri, dar pot să vă confirm astăzi aici că ă, Ucraina, chestiunea Ucrainei va ajunge în anexa 1, ceea ce va însemna o traducere imediată a documentului după decizia Comisiei. Deci nu mai avem întârzieri și sunt mulțumit să vă spun asta astăzi aici. Pot de asemenea să confirm că temeiul juridic pentru această nouă versiune, nouă propunere tradusă ar fi articolul 212 din tratat uh, în conformitate cu discuțiile și uh, noastre și cu uh, ceea ce am convenit și putem astfel să uh, continuăm cooperarea în calendarul propus de dumneavoastră, care nouă ne uh, convine. Și vom încerca să uh, aprobăm acest document cât de curând. Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Am să-mi reiau și eu uh, sarcina de uh, raportor și uh, am să Mă, am să includ toate comentariile dumneavoastră în proiectul meu de raport după această reuniune. Comentarii de la membrii comisiei, domnul Winkler, de la PPE? Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte subcint, voiam doar să subliniez două lucruri. În primul rând, din partea grupului nostru de la Comisia INTA, vreau să vă asigur că uh, vă susținem calendarul și susținem și propunerile pe care le-ați făcut în prezentarea acestui subiect. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru informațiile legate de procedură pe care le-am primit de la reprezentantul Comisiei și cred că este nevoie de o declarație politică foarte scurtă uh, din partea uh, membrilor PPE, dar cred că toți membrii Comisiei INTA susțin caracterul urgent al acestui subiect fiind uh, vorba de fapt despre susținerea noastră pentru eforturile Ucrainei pe drumul către democratizare. Mulțumesc, domnule președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul? De la alte grupuri politice? The point is whether you agree on... Vreau să știu dacă sunteți de acord cu calendarul propus de mine pentru că era cumva prestabilit de la întâlnirile precedente. Între timp am să dau cuvântul reprezentantului ALDE, domnul Kazak. Aveți comentarii? Da, domnule președinte, doream să iau cuvântul în legătură cu subiectul menționat de dumneavoastră, cel care pune probleme, și anume propunerea pe care tocmai a înaintat-o Comisia în legătură cu uh, asistența macrofinanciară. Însă după ce am auzit uh, răspunsul reprezentantului Comisiei, am fost la fel de mulțumit ca și dumneavoastră de bunăvoința Comisiei de a acționa în cadrul intrării în vigoare a uh, noului tratat de la Lisabona și a noii proceduri pe care noi, în calitate de Comisie Parlamentară, dorim să o vedem aplicată în relațiile noastre pe această temă. Aș fi vrut doar să mai adresez încă o întrebare reprezentantului Comisiei, pentru că la uh, plenara din 23 noiembrie a Parlamentului, Comisia a promis că va utiliza procedura legislativă ordinară de la caz la caz pe fiecare subiect ce ține de asistența macrofinanciară, până când un regulament cadru care va îngloba toate aceste subiecte va fi adoptat. Aș vrea să știu dacă există deja un astfel de proiect de regulament cadru și dacă da, pentru când ați avea de gând să îl propuneți? Mulțumesc. E o întrebare pentru comisie. Mai uh, vreau să știu dacă există vreo intenție de a propune un proiect de regulament cadru în legătură cu asistența macrofinanciară. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus aici ultima dată, este vorba de un proiect pe care nu-l putem confirma astăzi. După cum știți, Comisia nu există încă oficial, deci nu putem confirma nimic astăzi. Vom reveni cu informații de îndată ce noua comisie va fi validată. Mi se pare un argument rezonabil. Mai dorește cineva să comenteze acest subiect? Vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o întrebare scurtă pentru comisie. Alegerile uh, din Ucraina, care vor avea loc în curând, nu au fost menționate. Credeți că după alegeri s-ar putea aduce modificări la acest acord cadru? E o întrebare pentru comisie, din câte am înțeles. Dorește comisia să comenteze în legătură cu impactul viitoarelor alegeri din Ucraina? Mulțumesc, domnule președinte, da, desigur. E limpede că alegerile din Ucraina vor avea loc în curând și în orice caz nu vom uh, începe înainte de alegeri. Am uh, trimis părții ucrainene un memorandum de înțelegere în care sunt stipulate condițiile noastre, însă în niciun caz nu putem încheia acordul înainte de uh, alegeri. Însă, în ceea ce privește calendarul, credem că rezultatul alegerilor și discuțiile de aici se vor sincroniza și vom reuși uh, ca în primăvară să uh, parcurgem următoarele etape. Veți primi proiectul meu de raport imediat, spune președintele, și îl vom discuta la următoarea întâlnire din 27 ianuarie. Trecem acum la punctul 9, un schimb de opinii în legătură cu uh, planul SGP Plus și Sri Lanka. Acest subiect a fost inclus pe ordinea de zi cu multe săptămâni în urmă și avem mai mulți vorbitori și vorbitori invitați care vor participa la discuții. Uh, vreau să vă spun că trebuie să fim foarte stricți în privința timpului. Avem maxim 17 minute. Vă rog să vă uitați la ceas și voi da cuvântul principalilor vorbitori care sunt în număr de 2, fiecare cu 8 minute alocate inițial. Eu vă promit că vă voi opri după 10 minute și pentru ceilalți participanți avem cam 5-6 minute. Vreau să fac câteva observații ca să avem un uh, fundal de discuție. Comisia, Comunitatea Europeană a acordat preferințe comerciale în statelor din Caraibe în cadrul planului SGP începând cu 1971 acordurile speciale de stimulente pentru o mai bună guvernanță, cunoscute sub numele de SGP+, oferă preferințe tarifare suplimentare prin reducerea taxelor și chiar eliminarea taxelor de import pentru a susține statele în curs de dezvoltare care ratifică și implementează standarde internaționale în domeniul drepturilor omului, a standardelor de muncă, de bază și bună guvernanță. Pentru a beneficia de aceste acorduri speciale, eh, statele respective trebuie să întrunească mai multe condiții și anume trebuie să ratifice și să implementeze eficient toate condițiile eh, menționate în anexa 3, să uh, întreprindă o menținere a ratificării și a implementării măsurilor legislative și să accepte obligațiile reglementative și revizuirile de implementare și în cele din urmă să fie considerate state vulnerabile. Regulamentul prevede um, retragerea temporară a unora sau a tuturor beneficiilor din cadrul SGP Plus dacă nu mai sunt valabile uh, Uh, cerințele sau cerințele nu mai sunt îndeplinite sau dacă legislația nu este implementată eficient. Sri Lanka a beneficiat de SGP Plus începând cu anul 2005. Și date fiind informațiile disponibile, Comisia a tras concluzia că există suficiente motive pentru a demara o anchetă de evaluare a implementării eficiente a anumitor convenții privind drepturile omului de către Sri Lanka în data de 14 octombrie 2008. Comisia și-a încheiat ancheta și a aprobat un raport în legătură cu rezultatele pe 18 octombrie anul trecut, 2009 iar uh, Comisia a constatat că legislația națională din Sri Lanka, ce incorporează convențiile internaționale privind drepturile omului, mai ales uh, acordul internațional privind drepturile civile și politice, convenția privind uh, drepturile de muncă și convenția privind pedepsele inumane și munca în rândul copiilor și a constatat că acestea nu sunt implementate eficient după o consultare cu statele membre pe 5 decembrie 2009, Comisia a adoptat uh, hotărârea de a suspenda temporar beneficiile comerciale pentru Sri Lanka. Statele membre ale Uniunii Europene au la dispoziție două luni pentru a lua o decizie finală. Dacă propunerea este adoptată de Consiliu, ea va intra în vigoare uh, peste șase luni, după cum se prevede în regulamentul SGP. Dat fiind faptul că regulamentul de aplicare al SGP va fi adoptat în procedura de codecizie, Parlamentul European este deosebit de uh, implicat și de interesat de decizia privind o posibilă suspendare temporară. De aceea, comisia noastră a decis organizarea unui schimb de opinii în legătură cu planul SGP Plus și Sri Lanka, împreună cu ambasadorul Sri Lanka și reprezentanții unor ONG-uri implicate în acest subiect. Avem plăcerea de a avea alături de noi persoane foarte pricepute și cu foarte multă experiență, pe lângă ambasadorul din Sri Lanka, Și de aceea mă bucur să urez bun venit domnule Ariazind, ambasadorul din Sri Lanka. După el va lua cuvântul domnul Uhai Zinen, coordonatorul internațional al uh, unui ONG privind solidaritatea. Și după acești doi vorbitori principali, va lua cuvântul și domnul Gray, care este directorul unei asociații britanice, și domnul Brasa, de la Reporter Fără Frontiere. Vom începe, desigur, cu principalii vorbitori, cei doi pe care am menționat. Domnule ambasador, vă mulțumesc pentru că sunteți încă o dată alături de noi și vă dau cuvântul 8-10 minute maxim. Vă rog. Domnule președinte, stimați uh, membrii acestei comisii, Sri Lanka salută oportunitatea de a-și face auzită vocea pe acest subiect important. În perioada tulbure pe care a traversat-o Sri Lanka din cauza mișcărilor teroriste, Comisia Europeană a făcut investigații în uh, Sri Lanka. Sri Lanka s-a angajat să nu participe în acest uh, proces. Am considerat că nu este necesar, având în vedere numeroasele procese uh, constructive care sunt în curs între Sri Lanka și sistemul ONU și țele ONU. Există țări care sunt incluse în sistemul uh, în, care sunt incluse în uh, SGP și care nu sunt supuse la astfel de investigații. S-a spus că Sri Lanka nu dă curs uh, întrebărilor legate de uh, aplicarea aranjamentelor. Sri Lanka a continuat să poarte un dialog cu privire la problemele existente prin canalele de diplomatice existente, după cum s-a arătat și în raportul Comisiei. Sri Lanka a considerat că aceste acțiuni uh, vor clarifica preocupările comunității europene. Aceste acțiuni ar fi trebuit să facă ca Uniunea Europeană să fie sensibilă la faptul că investigația s-a, investigațiile s-au purtat într-o perioadă foarte dificilă în Sri Lanka. În Sri Lanka situația s-a îmbunătățit considerabil, mai ales după înfrângerea grupului terorist în 2009. Uh, Investigația se apropie de sfârșit, uh, rezultatele sunt făcute publice și Sri Lanka a dat un răspuns uh, cuprinzător. Sri Lanka a arătat, printre altele, că s-au aplicat uh, standardele într-un mod discriminatoriu față de alte țări care beneficiază de SGP și s-au încălcat practicile Organizației Mondiale a Comerțului. Îmbunătățirea rapidă a situației de pe teren în Sri Lanka în uh, chestiunile relevate, ceea ce s-a arătat și în rezoluția Parlamentului și în uh, concluziile Consiliului, îmbunătățirea situației, deci arată în ce direcție se îndrepta uh, Sri Lanka după conflict situația s-a îmbunătățit chiar și mai mult. La ora actuală există 68 de organizații internaționale sau ONG-uri care au acces la zonele în care s-au uh, refugiat uh, persoane, au uh, fost eliberați foști combatanți, toți combatanții copii sunt reabilitați. Din decembrie 2008, doar un copil a fost recrutat conform datelor furnizate de UNICEF Investigația a dat publicității un raport cu privire la încălcările drepturilor omului pentru a vedea ce măsuri se pot lua. Nu au existat uh, alte omucideri sau di dispariții. Conform grupului de studiu s-a înregistrat o tendință negativă, două doar uh, trei uh, incidente raportate în 2009. Uh, Orice astfel de incident este prea mult, însă trebuie observată deci o tendință negativă, o tendință descrescătoare. De asemenea, a existat o singură încercare de răpire a unui ziarist în septembrie 2009 se investigează toate infracțiunile din trecut și guvernul dorește să faciliteze procedurile judiciare în privința celor care așteaptă un uh, proces sau care au depus uh, un recurs. Reconcilierea politică între toate comunitățile srilancheze este de asemenea în curs. Partidele tamile, partidele au participat la procesul uh, prezidențial și ca atare uh, grupurile din uh, diaspora nu au motive să boicoteze alegerile. Tigrii tamili care locuiesc în Sri Lanka au o altă viziune decât aceea diasporei reprezentată astăzi aici. Pe scurt, toate preocupările Comisiei Europene sunt uh, preocupări la care s-a dat deja un răspuns pe teren. N-am fi așteptat uh, ca Comisia Europeană să, aș- să aștepte îmbunătățire de pe teren și să țină cont de uh, rezultatele măsurilor luate. Am fost așadar dezamăgiți de recomandarea Comisiei făcută Consiliului de a suspenda uh, temporar concesiile uh, SCP. Această decizie a fost uh, anunțată în timpul campaniei prezidențiale, ceea ce a dus la anumite interpretări și legate de momentul în care s-a făcut anunțul. Sri Lanka prețuiește însă relațiile vechi cu Uniunea Europeană și dorește în continuare să coopereze cu instituțiile europene pentru a rezolva toate problemele într-un mod care nu subminează interesele sri lankeze. Se așteaptă ca și Uniunea Europeană să facă același lucru, să nu se creeze obiective de nerealizat în așa fel încât relațiile dintre Sri Lanka și Uniunea Europeană să fie în serviciul uh, intereselor uh, noastre. Dacă se suspendă aceste aranjamente, populația srilancheză va fi afectată într-un uh, moment crucial al istoriei. Femeile și forța de muncă vor fi cele mai afectate și cel mai afectate se vor afecta sectoarele cauciucului, bicicletele, uh, sectorul textilelor și alte textile și alte sectoare. Uniunea Europeană trebuie să țină cont de faptul că țara noastră a fost afectată și de tsunami și populația în aceste zone ar suferi foarte mult. Populația noastră este rezistentă am supraviețuit uh, unui conflict terorist care a durat 30 de ani. Suntem deci încrezători că vom putea depăși și această provocare. Însă oare este corect să ni se pună pe umeri această povară, mai ales în acest moment de cotitură? Este întrebarea la care ar trebui să răspundă Parlamentul, Consiliul și Comisia. Concesiile cum uh, sunt cele din cadrul SCP nu sunt un proces mecanic. Ar trebui să fie decise ținându-se cont de ramificațiile politice și economice. Statele Unite au dat o vadă de înțelegere față de dificultățile practice pe care le întâmpină anume, anumite țări beneficiare ale aranjamentelor SGP și sunt gata să revizuiască aranjamentele. Ne este greu să înțelegem de ce nu se aplică același comportament și Sri Lankai. Suntem, sperăm că vom uh, beneficia de înțelegerea Uniunii Europene care s-a confruntat și ea cu dificultăți în trecut și care știe cât de greu este pentru democrații să lupte împotriva terorismului. O provocare pe care Sri Lanka a depășit-o. În concluzie, ținând cont de circumstanțele acestea, aș uh, solicita membrii comisiei care au o răspundere mai mare în ceea ce privește politica comercială, i-aș încuraja, deci, să ceară Consiliului să revizuiască această chestiune cu seriozitatea care se impune. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să respectăm uh, timpii prevăzuți și îi dau cuvântul domnului Senan, care este coordonatorul internațional al uh, organizației uh, uh, Solidaritate cu Tamini. Thank you, Chairman, the members of the committee. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Comisiei. Situația din uh, Sri Lanka poate fi descrisă doar ca un holocaust modern. Uh, se petrec uh, cele mai grave forme de persecuție, de curățare etnică, mai mult de uh, 100 de mii de uh, oameni sunt, uh, în, uh, sunt prizonieri uh, deținuți politici. Activitatea jurnaliștilor este supusă numeroaselor restricții. Jurnaliștii sunt însoțiți de poliție și oficiali guvernamentali S-a constatat la deținuți eliberați din detenție că după șase luni aceștia aveau încă uh, schije în uh, corp. Uh, se uh, interzice contactul și dialogul cu persoane de afară, însă din informațiile noastre reiese că activiștii și ziariștii independenți nu sunt uh, uh, lăsat să ia legătura cu deținuții politici pentru a nu, uh, ca aceștia să nu își poată povesti experiențele îngrozitoare. Există uh, tabere uh, în care aceștia sunt ținuți, există și puncte de transfer păzite de către armată Armata recurge la tot felul de metode de intimidare Uh, uh, domnul Christopher Patton, fost uh, comisar european, a publicat un raport privind ipocrizia guvernului sri lankez în legătură cu programele de reabilitare. Peste 13.000 de tineri sunt închiși în astfel de centre de reabilitare, însă nu se știe și nu se poate afla uh, ce se petrece acolo. Ministrul Tehnologiei a recunoscut într-o vizită la Londra că uh, există deținuți chiar și în vârstă de opt ani se recurge și la execuții ale acestor uh, deținuți. Uh, execuțiile sunt uh, filmate și difuzate tot în scopuri de intimidare. Există o pe scară foarte largă folosită folosite, folosită tehnici de intimidare precum răpirile, uh, uh, uciderile, atacurile împotriva jurnaliștilor au devenit uh, o practică comună. Un astfel de ziarist a fost uh, închis timp de 20 de ani după ce a scris un singur uh, articol. Vreau să îi salut uh, pe uh, cei care s-au opus uh, activităților uh, guvernului uh, avem și o, o victimă a, a acestei opresiuni în rândul jurnaliștilor. Mai mulți uh, ziariști chiar au, răspund, au uh, refuzat să răspundă acest, invitației acestei comisii de teamă că uh, este o capcană. Un uh, Uh, dizident al minorității tamile din țară spune că această campanie electorală este cea mai violentă din istoria țării. Activiștii sunt uh, uciși, sunt uh, împușcați. Se uh, cere boicotarea acestor uh, alegeri, dar eu cred că acest uh, lucru nu ar uh, fi de folos. Trebuie să alegem oameni care au programe pentru îmbunătățirea situației. Uh, există rapoarte privitoare la faptul că actualul guvern face tot ce stă în putere pentru a fi reales. Se spune că guvernul susține că acționează împotriva terorismului. Nu, sunt în, nu suntem însă de acord cu metodele folosite împotriva organizației Tigri, Tigri Tamil. Dar nimic nu se compară cu terorismul practicat de statul uh, sri lankez. Aceste practici uh, ale terorii au, uh, făcut, au dus la nașterea uh, organizației uh, Tigrin Tamin, care se luptă cu un guvern uh, sprijinit de mai multe uh, țări din regiune. Ar trebui ca acest guvern să nu fie sprijinit în niciun fel, pentru că acesta se va folosi de orice resurse pentru a se menține la putere uh, de aceea cred că este corectă retragerea acestei uh, clauze SGP, uh, pentru că există nenumărate rapoarte, uh, iar Sri Lanka se află pe primul uh, loc al clasamentelor referitoare la încălcarea uh, drepturilor omului în regiune. Orice uh, sprijin acordat acestui guvern este un sprijin pentru atrocitățile pe care acesta le săvârșește în uh, regiune. În uh, domeniul uh, textil, uh, pot să vă spun că nu mai există locuri de muncă. După tsunami, acest domeniu nu a fost reabilitat. Mm, guvernul nu a făcut niciun efort pentru relocarea acestei industrii. Majoritatea banilor proveniți din impozite merg direct în buzunarele unei camarile în fruntea căreia se află președintele și prietenii săi. Familia Rajapaksan se pare că este cea mai bogată din dezolației, pentru că toate ajutoarele care au fost transmise, care au fost primite pentru uh, ajutorarea uh, poporului lankez în urma tsunamiului au ajuns în mâna lor. Ar trebui să existe o modalitate de a condamna uh, acest guvern. Ar trebui ca orice formă de sprijin pentru acest guvern să fie boicotată. Uh, nu doar tamilii, ci și un mare număr de musulmani și alte comunități sunt înfuriate de felul în care guvernul continuă să încalce uh, drepturile omului uh, și să ignore regulile democratice. Atrocitățile vor continua, indiferent de cine uh, va câștiga viitoarele alegeri. Sperăm însă că președintele Rajavaxan va fi acuzat uh, de către Națiunile Unite uh, în legătură cu aceste încălcări ale drepturilor omului și a, uh, chiar de crime de război. În jur de 250.000 de mii de oameni se află în centre de detenție și mi se pare că numai această cifră este suficient de grăitoare. Aceasta este uh, realitatea, acesta este tratamentul îngrozitor uh, pe care acest guvern îl aplică propriului său popor, de aceea vă recomand prudență, prudență maximă. Mulțumesc foarte mult. Acum mai avem uh, de ascultat câteva uh, discuții, vedem că ele se, uh, sunt în contradictoriu. Uh, vreau să întreb însă dacă există în acest moment comentarii din partea membrilor comisiei. E vorba de Comisia Euro, reprezentanții Comisiei Europene. Dorește uh, cineva să facă un scurt comentariu? Da. Da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia este la dispoziția dumneavoastră. Dacă doriți să comentăm acum, putem să facem acest lucru. Dacă preferați uh, să așteptăm până au uh, luat ceilalți cuvântul, putem face și acest lucru și atunci putem să reacționăm uh, de o manieră mai completă. Cum doriți. Open the discussion. Atunci dezbaterea este deschisă. Și după cum am stabilit la întâlnirea noastră precedentă, am invitat și doi participanți externi la această discuție, care vor lua cuvântul. Și le uh, dau acum ocazia să se exprime timp de 5 minute fiecare, începând cu domnul Gray, directorul consorțiumului britanic aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Uh, consorțiul de vânzare cu amănuntul britanic este reprezentantul vânzătorilor cu amănuntul din Marea Britanie, reprezentăm cam 80% din piață. Și mai mulți dintre membrii noștri uh, se aprovizionează din Sri Lanka de mai mulți ani au uh, relații comerciale cu Sri Lanka de mai mulți ani. Am și vrea întâi să vă arăt de ce cumpărăm noi din Sri Lanka și apoi să vorbesc despre sistemul de preferințe generalizate plus. În uh, jargonul industrial, Sri Lanka a trecut de la a fi un uh, producător de textile la ceea ce este astăzi și anume un producător cu valoare adăugată și vertical integrat. Și în principal este foarte important că este un furnizor ecologic și echitabil. În ultimii ani, ă, cererea de produse textile s-a modificat pentru că consumatorii doresc să cumpere produse ce respectă standardele sociale și de mediu la maximum. Și vreau să vă spun că linia de producție din Sri Lanka este una dintre cele mai curate, iar durabilitatea a deschis foarte mult piețele acestei țări, piețele la care are acces această țară. Sri Lanka a reușit să se diferențieze de alți furnizori uh, cu prețuri scăzute, ceea ce sigur că a, a antrenat un anumit preț, anumite costuri pentru viitorul industriei textile din Sri Lanka. Pentru că costurile au crescut, iar marjele ce se află la dispoziția producătorilor de textile din Sri Lanka au devenit foarte mici. Orice consumator cu care veți vorbi vă va spune că preocupările legate de aspectele sociale și de mediu sunt foarte importante pentru ei dacă nu doresc să plătească mult pentru a se respecta aceste criterii. Ceea ce înseamnă foarte multă presiune asupra producătorilor din Sri Lanka și uh, dacă veți discuta cu experții, veți constata că în Sri Lanka nu va mai fi posibilă respectarea uh, condițiilor etice de muncă din cauza agendei ecologice. Voiam deci să vă spun, în primul rând, aceste motive pentru care Sri Lanka este un furnizor foarte atrăgător pentru noi. În ceea ce privește lanțul de aprovizionare. Cred că trebuie să-l privim în două moduri diferite, pentru că impactul uh, este, afect, îl afectează diferit, pentru că sunt mai multe tipuri. Există uh, lanțul de furnizare mainstream și cel integrat vertical, cel uh, Mainstream este reprezentat de majoritatea vânzătorilor cu amănântul, există mai mulți producători, mai mulți actori și vânzătorii cumpără produse finite. Este o strategie mai oportunistă în care se externalizează achizițiile la părți terțe, un agent sau un cumpărător care umblă prin lumea întreagă pentru a găsi cel mai bun produs la cel mai bun preț. În acest domeniu, prețul este un factor cheie și aici intră și impactul SGP+, pentru că prețul este un factor foarte important pe lângă chestiunile etice, pe lângă uh, pârghile de producție, pe lângă uh, prețul la furnizor. Prețul este principala uh, forță. Și deci, majoritatea, să zicem cam 70% din uh, comerțul cu Uh, produse textile dintre Uniunea Europeană și Sri Lanka va fi afectat de SGP Plus și va uh, face să se mute comerțul în alte țări cum este Vietnamul, Indonezia, India sau Bangladeshul. Acest celălalt tip de lanț de distribuție este modelul integrat vertical, care este foarte bine reprezentat în Sri Lanka și cred că SGP Plus nu va avea același impact asupra acestui tip de lanț. Aici s-au făcut investiții foarte mari în Sri Lanka. Uh, aceleași, aceiași proprietari au sunt și proprietarii fabricilor și ale uh, rețelelor de distribuție, ceea ce contează foarte mult. Și sigur că pe plan financiar este foarte greu, însă acest lucru permite punerea accentului pe ecologie și pe durabilitate, ceea ce înseamnă că dorim să îi susținem. Aș vrea să mai spun ce părere am eu despre producătorii de textile din Sri Lanka. Am foarte mulți clienți care au eșuat, care au dat faliment în ultimul an, pentru că consumatorii nu vor să plătească un preț suplimentar pentru că uh, producătorii din Sri Lanka au produse ecologice. Și am constatat că valuta fluctuează foarte mult, cursul de schimb fluctuează foarte mult și există un adevărat protecționism al Uniunii Europene. Deci dacă Sri Lanka ar pierde SGP, ar fi o presiune suplimentară pentru producătorii de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc și am să-i dau acum cuvântul domnului Brosel, care uh, este membru al Reporteri Fără Frontiere. Mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Mie mi se pare foarte interesantă această dezbatere legată de Sri Lanka în sine și și Uh, legată de relația dintre ajutorul pentru dezvoltare și buna guvernanță și democrație. Când a început Comisia Europeană această anchetă, noi am uh, înaintat un raport cu peste un an în urmă și atunci situația era foarte gravă. Se desfășurau răpiri, bătăi, ucideri, era un mediu foarte periculos pentru jurnaliști, pentru apărătorii drepturilor omului, pentru toți cei care criticau guvernul. Uh, guvernul conducea țara și desfășura un război. Aș spune că acum cifrele au scăzut. Situația era mult mai rea cu un an în urmă. Însă consider că guvernul nu, s-a, nu și-a luat un angajament clar și nu a implementat toate promisiunile pe care și le-a asumat din cauza acestei anchete. Eu cred că această anchetă a fost foarte importantă din două motive. În primul rând, pentru că a verificat toate acuzațiile făcute de apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii din Sri Lanka, conform cărora situația se deteriora, iar guvernul nu mai respecta convențiile internaționale esențiale și de asemenea ancheta a fost foarte importantă pentru că a reușit să facă presiuni și cred că faptul că domnul ambasador este prezent aici pentru a-și exprima opiniile și opiniile guvernului său este o dovadă clară că am reușit să obținem exact ce ne doream. Uh, și anume libertatea presei, libertatea de exprimare și uh, drepturile civile fundamentale care trebuie să fie respectate, să înceapă să fie respectate cât mai repede, mai ales date fiind alegerile care vor avea loc peste două săptămâni. Din păcate, am monitorizat foarte multe încălcări ale libertății presei în ultimele luni. Domnul ambasador a menționat că pe pagina noastră de internet se menționează un singur exemplu. Pot să-i spun că asta nu este din cauza Uh, pot să-i spun că ceea ce nu e pe internet nu înseamnă că dacă aceste fapte nu sunt pe internet, nu înseamnă că nu se întâmplă. Chiar ieri o jurnalistă BBC a fost bătută de uh, angajații unui minister pentru că ducea o campanie de informare. Și ieri forțele de securitate au uh, descins în uh, biroul unui lider uh, al unui uh, cotidian foarte important, unui ziar din această țară. Și cu un an în urmă, un alt reprezentant al presei a fost ucis, iar încă nu s-a făcut o anchetă serioasă, niciun fel de investigație. Guvernul a tergiversat, au fost puse foarte multe piedici investigațiilor și uh, jurnaliștii au primesc încă amenințări cu moartea, scrise cu aceeași cerneală roșie cu care au fost scrise și cele pe care le primise persoana care a fost ucisă înainte. Deci situația nu mai este atât de gravă ca în timpul războiului, se presupune, se presupune că ne aflăm într-un scenariu post-război, însă foarte multe lucruri ne arată că pentru guvern războiul nu s-a sfârșit. De ce nu au voie jurnaliștii să meargă în zonele tamile? De ce nu au voie să meargă în uh, taberele de, de detenție? De ce nu pot să se facă investigații în zonele de război? De ce mulți ziariști externi încă nu au primit viza pentru a merge să uh, urmărească alegerile? De ce foarte mulți fac o propagandă susținută pentru actualul președinte? De ce contracandidatul său nu are acces la mm, presa de stat? De ce foarte mulți uh, militanți sunt obligați să părăsească țara pentru că altfel libertatea le-ar fi primejduită? Așteptăm încă răspunsuri la toate acestea. Zeci de persoane au fost într-adevăr eliberate din tabere, dar acest lucru era normal. Uh, guvernul a declarat că erau ostatici ale tigrilor tamil, deci de ce să fie ostaticii deținuți în aceste tabere? Toate aceste întrebări sunt vehiculate în cadrul țării de oameni curajoși care, în ciuda amenințărilor și a presiunilor, au reușit să spună exact care este situația pe teren. Și cred că această anchetă este esențială și uh, ne bucurăm că Parlamentul European ia în serios această chestiune. Cred că trebuie să cerem guvernului să implementeze aceste convenții. Sigur, după cum a spus uh, domnul ambasador, alte state au o situație și mai rea, dar aceasta nu este o scuză. Este datoria guvernului a guvernului în funcție să implementeze convențiile și să poată respecta toate libertățile fundamentale. Și pot să spun că avem uh, se arată semne foarte îngrijorătoare. De exemplu, de ce, după sfârșitul războiului, președintele s-a dus în uh, Birmania? Prima lui uh, vizită internațională a fost acolo pentru a mulțumi generalului pentru sprijin și pentru a explica că combaterea terorismului este calea cea bună. Aung San, Aung San Suu Kyi, câștigătoarea premiului Saharov, care încă se află în detenție, nu cred că va fi mulțumită de acest gen de sprijin din partea Sri Lankai. Este important să se continue ancheta și dacă guvernul nu va implementa aceste convenții, ar trebui să poarte răspunderea pentru faptul că SGP Plus nu va mai fi acordat țării. Mulțumesc! Acum Discuția va continua cu participarea membrilor comisiei. Aș avea doar o remarcă scurtă în legătură cu doamna Muscardini, vicepreședinta noastră, care ne-a prezentat poziția la ultima reuniune a comisiei și v-am transmis poziția ei scrisă. Vreau doar să spun că uh, doamna Muscardini este împotriva retragerii sistemului de preferințe generalizate plus a, uh, al Sri Lankai pentru că ea consideră că situația s-a schimbat de când a fost demarată ancheta comisiei. Vreau să dau cuvântul în primul rând lui Harlem Dezir de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă rog să fiți foarte concis pentru că avem doar 17 minute și trebuie să dau cuvântul și comisiei și să dau cuvântul uh, la sfârșit și invitațiilor noștri. Deci vă rog, cât mai pe scurt posibil. Bineînțeles. Patru observații. Prima. După cum s-a amintit aici, toate rapoartele redactate de organizații internaționale, guvernamentale și neguvernamentale, arată că chiar dacă cele mai grave atrocități comise în timpul războiului au încetat, încălcările drepturilor omului, ale pactelor internaționale, ale convențiilor asupra drepturilor civile, continuă să fie încălcate și acest lucru este absolut inacceptabil. A doua observație. Lupta împotriva unei gerile este un lucru, represiunea îndreptată împotriva populației civile și împotriva presei este un alt lucru. Nu poți să uh, pretextezi că lupți împotriva terorismului și să întreprinzi acțiuni uh, represive împotriva întregii populații tamile sau împotriva ziariștilor care încearcă să spună adevărul, să ancheteze fapte comise în trecut sau care continuă să fie comise în aceste tabere cu acces uh, restrâns. În al treilea rând, ministrul apărării continuă să îi amenințe pe ziariști, chiar și președintele Republicii uh, face acest lucru și cred că Uniunea Europeană nu poate considera că e vorba doar de niște excepții, de niște cazuri uh, izolate, uh, practic uh, se acționează sub acoperire oficială. În aceste condiții, Uniunea Europeană nu poate să susține în continuare autoritățile srilancheze. Putem avea schimburi de opinii, putem purta un dialog, însă SGP Plus este o politică condiționată de respectarea anumitor angajamente și am fost uh, uluit să îl aud pe domnul Arisdale Gray spunându-ne că Sri Lanka este paradisul dezvoltării durabile. M-am gândit la fraza unui uh, mare european, compatriotul dumneavoastră, și anume că prima victimă a războiului este adevărul războiul s-a oprit împotriva populației tamumile, trebuie să se revină la soluții politice, să se respecte drepturile omului și angajamentele internaționale luate de această țară în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, drepturile persoanei și libertatea presei. Cred că doar astfel putem să menținem un dispozitiv de sprijin cum este SCP+. Mulțumesc! Trebuie să pornesc cronometrul de aici încolo. Două minute de persoană. Mi se pare un timp rezonabil. Ian Zaladiov din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc ambasadorului și vorbitorilor care au zugrăvit această situație foarte dificilă. Nu spun că este perfectă, e departe de a fi perfectă și domnul Brosel a fost foarte critic în contribuția sa, însă spunea că în comparație cu situația de acum un an s-a îmbunătățit în mod clar. Și cred că în cazul în care situația se îmbunătățește și, după părerea mea, acesta este cazul, trebuie să nu luăm măsuri care să înrăutățească situația și care să facă mai mult rău decât bine. Sigur că în anumite condiții putem să folosim instrumente comerciale pentru a impulsiona măsuri politice. Însă nu cred că aceasta este o astfel de situație. Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine să chipzuim foarte bine lucrurile și să avem în vedere impactul acestor măsuri asupra situației ocupării și asupra situației sociale din Sri Lanka. Trebuie să fim foarte prudenți și poate ceva mai răbdători. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați menționat scrisoarea vicepreședintei Muscardini. Trebuie să spun că împărtășesc în bună măsură argumentele domniei sale, precum și poziția sa care este foarte critică în privința retragerii aranjamentelor SGP+. Și eu ezit foarte mult. Cred că dacă impunem această suspendare Sri Lankai, vom face mai mult rău decât bine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Pablos din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să spun că ar trebui să existe o cooperare constantă între Comisie și Sri Lanka pentru a se putea reveni cât mai curând la acest sistem de preferințe. În ultimii ani, Sri Lanka s-a confruntat cu terorismul dorim să existe progrese și dorim de asemenea ca Comisia Europeană să supravegheze atent situația pentru a se reveni cât mai curând la normalitate. Cred că în momentul în care se constată îmbunătățiri, ar trebui ca Consiliul să facă o propunere. Vom face o analiză și dacă constatăm ameliorări, com propunem uh, comisiei să vină cu o nouă propunere. Mulțumesc. Andric Shadow. Aș vrea să spun că împărtășesc uh, punctul de vedere al lui Alem Dezir în privința situației și concluziile pe care ar trebui să le tragem. Grupul nostru, grupul verzilor, susține sistemul preferințelor comerciale care ajută țările din Sud să se dezvolte datorită comerțului, însă mizele uh, de mediu și mizele comerciale sunt legate de democrație. Drepturile lucrătorilor sunt drepturi care pot fi obținute prin lupta democratică nu sunt drepturi pe care sunt gata să le acorde întreprinderile europene. Sistemul SGP Plus poate fi retras pentru că, practic, autoritățile nu și-au respectat cuvântul și credibilitatea Uniunii Europene este în joc. Ieri sau alaltă ieri L-am audiat pe noul comisar și am spus că comerțul este un vector de exportare a valorilor europene. Democrația și drepturile omului sunt uh, astfel de valori. Susținem așadar demersul Comisiei. Suntem pentru suspendarea provizorie a sistemului SCP+. Domnul Higgins din partea GUE. Mulțumesc. Domnule președinte, nimeni nu vrea să se creeze o situație care să creeze probleme oamenilor din rând, de rând, oamenilor săraci din Sri Lanka. Din potrivă, guvernul sri lanchez este cel care este răspunzător dacă se retrage acest sistem. Guvernul trebuie să-și asume răspunderea și să accepte că este de vină pentru încălcările din trecut și pentru încălcările actuale ale drepturilor omului. care îi afectează pe ziariștii și pe toți cei care sunt împotriva guvernului actual. Trebuie să îi ascultăm tocmai pe oamenii de rând când discutăm despre comerțul cu țările din Africa, de exemplu, știm foarte bine că oamenii de rând sunt cei care uh, suferă de pe urma încălcării drepturilor omului. Sigur că reprezentanții guvernului vor încerca să uh, facă o, să, să ne spună o poveste frumoasă, însă povestea aceasta nu se verifică pe teren și nu-l putem crede pe președintele sri lankez. Din fericire, din nefericire, ambii candidați la președinție au fost implicați în război. Din fericire, există persoane care încearcă să ofere o alternativă, însă este foarte dificil. În sfârșit, domnule președinte, și închei. Nu este suficient să spunem că situația s-a îmbunătățit puțin și ar trebui să ne mulțumim cu asta. Discutăm despre intimidarea ziariștilor și opozanților și ca atare nu e suficient. Mulțumesc în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, perplex în această dezbatere. Există multe elemente care ar trebui să ne incite la prudență. În primul rând, rapoartele pe care le citim cu privire la Sri Lanka nu sunt întotdeauna univoce Haideți să luăm raportul redactat de International Crisis Group. Este o organizație cât se poate de serioasă. Raportul acesta evidențiază gravitatea situației din Sri Lanka, însă menționează și tendințe pozitive de care trebuie să ținem cont. Când ni se spune că situația este negativă, dar că există progrese treptate, cred că uh, Trebuie să ținem cont de lucrul acesta înainte de a hotărâi eventuale sancțiuni. Apoi, cred că Comisia a luat o decizie pripită. Atunci când o țară este pedepsită în mod pe plan comercial prin retragerea unui sistem cum este SGP+, acest lucru trebuie să se facă în urma unor consultări atente Cred că decizia aceasta a fost luată foarte rapid în cazul uh, Sri Lankei. În sfârșit, mă bucur că nu este cazul în această comisie, însă de multe ori discuțiile au fost uh, um, doar între britanici. Britanicii și-au exprimat uh, părerea personală. În Marea Britanie există mulți reprezentanți ai tamililor și ca atare dezbaterea din Marea Britanie nu este foarte obiectivă. Încă un element, trebuie să avem aceeași abordare ca și aceea față de alte țări. Constat care este politica noastră față de fâșia Gaza sau care este politica comercială față de țări din uh, Orientul apropiat. Față de ele avem o abordare mai tolerantă decât față de Sri Lanka. Încă un element. Dacă se renunță la SGB+, se va agrava situația lucrătorilor. Vă invit așadar să dați dovadă de prudență. Din păcate, decizia Comisiei a fost luată deja, sper însă că noul comisar va aborda situația într-un mod ceva mai echilibrat. Caderarif. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mult interes uh, intervențiile colegilor și voi avea ocazia să revin. S-a instituit o comisie de anchetă, după cum a amintit și Alem Dezir, cu privire la trei convenții importante legate de principii și valori care sunt în vigoare pe întreaga planetă. Și se constată că, sigur, s-au făcut progrese, însă aceste trei convenții cu la tortură, drepturile copilului și drepturile civile, aceste convenții nu sunt respectate și această realitate nu poate fi tăgăduită. Al doilea element. Trebuie să ne spunem că în calitate de european și dacă dăm înapoi, de fiecare dată când dăm înapoi, pentru că producătorii noștri sau consumatorii noștri au anumite interese și renunțăm la valori universale, cred că nu mai putem să mai uh, folosim cuvinte grandioase, pentru că nimeni nu ne va lua în serios în această lume dacă nu luăm sancțiuni atunci când ele sunt justificate. Al treilea element. Sunt destul de șocat. Nu de domnul ambasador, chiar dacă nu îi împărtășesc punctul de vedere. Sunt șocat de spusele domnului Gray și de spusele anumitor colegi care cred că bunăstarea consumatorilor europeni trebuie să fie promovată cu prețul sângelui unor locuitori ai acestei planete. Mi se pare de-a dreptul inacceptabil. În această perioadă se va lua o decizie. Calendarul face ca să existe timp de șase luni posibilitatea de a reveni asupra sancțiunilor. Guvernul sirilanchez trebuie să arate că lucrurile se îmbunătățesc și doar în acest caz am putea eventual să revenim asupra acestei decizii care mi se pare cea mai îndreptățită și anume retragerea sistemului SGP+. Daniel Caspari. Stimați colegi, situația din Sri Lanka cu siguranță nu este la fel de bună precum ne-am dorit noi în calitate de cetățeni europeni. Însă vă rog să vă gândiți la următorul fapt. Chiar dacă situația de acolo nu este ideală, care sunt măsurile pe care le putem uh, implementa? După cum uh, colegul Inardini a spus, nu trebuie să uh, implementăm măsuri care sunt în detrimentul cetățenilor respectivului stat. Uh, cetățeni care s-ar putea să-și piardă locurile de muncă și ar putea să-și uh, piardă existența, practic. Nu vorbim aici despre un președinte doar, într-o manieră abstractă, ci despre cetățeni care au nevoie de munca pe care o depun pentru a-și putea finanța existența. Și tocmai de aceea consider că situația de acolo trebuie să fie urmărită în continuare, însă nu trebuie să implementăm măsuri pe care nu le implementăm niciun de altundeva. Într-adevăr, există state în care standardele nu sunt acelea pe care ni le-am dori însă să ne gândim la relațiile comerciale cu China, spre exemplu. Oare standardele uh, muncii în China sunt acele acelea pe care ne, ni le dorim? Cu siguranță nu. Nu putem însă să înrăutățim situația uh, cetățenilor unor state în care uh, nu implementează standardele de calitate pe care le avem noi aici la nivel european. Cu siguranță trebuie să evaluăm situația din stat, Uh, pe parcursul dezbaterii de astăzi am uh, primit o serie de noi inf- uh, informații, însă, pe de altă parte, ne dăm seama că deciziile luate la nivelul unor state membre, precum Marea Britanie, nu ar trebui să influențeze deciziile comunității europene. Mai avem timp până când decizia Consiliului va fi una definitivă, și anume mai avem șase uh, luni de zile la dispoziție și ne-am dori ca Parlamentul European să promulge o rezoluție cu privire la această temă, astfel încât Consiliul să poată lua în considerare po- ă, poziția noastră ca Parlamentele european și pe baza afirmațiilor unor dintre colegii noștri ne-am dat seama care este atitudinea generală vis a -vis de acest subiect. Vă mulțumesc! Now, um... Vă mulțumesc foarte mult. Acum, pentru a încheia schimbul de opinii, dau cuvântul Comisiei. Avem un calendar foarte uh, strâns. Comisia consideră că noile dovezi pe care uh, le avem cu privire la situația din Sri Lanka sunt suficiente pentru a revizui situația de acolo, Vă mulțumesc, do domnule președinte. Permiteți-mi acum să încerc a răspunde la uh, dezbaterea foarte încinsă purtată astăzi. Mai uh, întâi de toate vreau să vă amintesc prezentarea făcută de către Comisie în cadrul ultimii reuniuni a Comisiei cu privire la acest uh, raport. Este vorba de baza uh, Uh, tuturor măsurilor promovate de către Comisie în ultimul timp. Acea investigație a fost practic rezultatul unui proces uh, exhaustiv, în cadrul căruia am luat în considerare toate materialele pe care le-am primit, uh, inclusiv din Sri Lanka și inclusiv din alte surse menționate de către ambasador. A fost un proces foarte detaliat, prin urmare nu am accelerat inutil munca. Pe baza acelui raport, în concluziile comisiei pe care le-am uh, pro, uh, propus, am uh, făcut de asemenea o propunere statelor membre. În cazul în care acestea vor fi de acord cu propunerea noastră, decizia va fi implementată peste șase luni. Prin urmare, statele membre vor avea posibilitatea de a lua măsuri pentru a eradica toate problemele apărute sau devenite evidente în cadrul investigațiilor noastre. Am auzit cuvântul protecționism în cadrul dezbaterii. Dați-mi voie să vă amintesc faptul că această măsură nu este una protecționistă, nici pe departe. Dacă Consiliul va fi de acord cu Comisia, ce se va întâmpla? Uh, Sri Lanka se va întoarce la uh, regulile care sunt valabile pentru toate, com, uh, pentru toate statele care intră în competiție cu Sri Lanka, statele din regiune de ce se impune această măsură? Pentru că Sri Lanka a fost de acord cu, uh, cu uh, sistemul GS, uh, SGP+, iar în momentul în care partea semnatară reprezentată de Sri Lanka nu își respectă promisiunile asumate, acest lucru va fi tras la răspundere. Uh, Dați-mi voie să vă spun că Comisia continuă a purta un uh, dialog asidu cu reprezentanții uh, sri lankezi și cu siguranță vom fi foarte încântați să putem a prezenta o, uh, înainta o nouă propunere cu privire la acordul cu Sri Lanka. Însă pentru a face lucrul acesta trebuie să identificăm acțiunile și măsurile luate la fața locului, adică în Sri Lanka, la nivel legislativ și la nivel administrativ, Uh, măsuri care să soluționeze problemele identificate în cursul uh, raportului de, sau în cadrul raportului de investigație. Vă asigur că Comisia va continua să evalueze situația, va continua să încerce a purta un dialog cu guvernul siriachez prin oricare dintre căile care ne stau la uh, dispoziție, oricare dintre căile cu care partenerii noștri sunt de acord. Domnul președinte, ați putea să vă apropiați de final? Dacă situația se va schimba într-o manieră satisfăcătoare, vom uh, reveni asupra deciziei de schimbare a SGP+. Domnul președinte, vă mulțumesc. Îi dau, uh, dau uh, cuvântul reprezentanților grupurilor parlamentare implicate în această discuție. De data aceasta voi începe cu domnul Zene, care are trei minute la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a reitera câteva dintre aspectele puse în discuție. Unul dintre argumentele principale pe care le-au prezentat atât uh, reprezentanții guvernului sri lankez cât și reprezentanții Parlamentului European este următorul această schimbare nu, se va, nu va avea niciun fel de efect asupra gen, uh, muncitorilor care beneficiază de pe urma SGP+. În momentul de față, acest uh, sistem este folosit pentru a aduce o serie de beneficii uh, uh, cetățenilor. Uh, ne confruntăm cu un stat care a fost uh, puternic afectat de tsunami, banii acordați sunt uh, pierduți pe căile corupte uh, guvernamentale, banii nu sunt folosiți pentru îmbunătățirea situațiilor, situației la nivel de drepturilor, drepturile omului. Guvernul sirilanchez încalcă drepturile omului Taberele de acolo sunt mai groaznice decât uh, cele din Gaza. Situația este abominabilă și ea nu trebuie să continue. Toți cei care respectă într-adevăr drepturile omului și-ar dori ca condițiile în care trăiesc oamenii săraci să fie îmbunătățite. Și prin urmare, cu siguranță, toți cei care luptă pentru respectarea drepturilor omului ar fi de acord cu această, cu această măsură, inclusiv membrii Parlamentului European încă ceva cu privire la schimbarea condițiilor, cu privire la schimbarea uh, situației. Uh, grupul internațional de criză a făcut un raport uh, cu privire la această temă. O sută de mii de oameni, după rezultatele alegerilor care au fost făcute oficiale, după ce s-a declarat clar că precedentul va fi eliminat, acești uh, oameni, cu toate acestea, au fost nevoiți să se, să se mute. Adică uh, acești uh, peste 100.000 de, de oameni urmează să se reîntoarcă la casele lor, însă cu toate acestea, în momentul de față, se află în continuare în, în tabere. Însă toate aceste declarații e e clar că sunt doar uh, declarații electorale. Ele în ce măsură se vor transforma în realitate nu se știe. Nu există niciun fel de dovadă până în momentul de față că uh, s-a, s-a inițiat vreun program de reabilitare în zonele, în care, în zonele care au fost afectate. În ceea ce privește eliminarea minelor, uh, uh, nu există niciun uh, fel de program. Este vorba de oameni care nu se pot întoarce la casele lor și, prin urmare, nu există niciun motiv pentru această, pentru această situație. Dacă guvernul ar fi într-adevăr hotărât, atunci ar putea decide închiderea tuturor acestor tabere. Vă mulțumesc foarte mult! Ambasadorul uh, Sri Lankez are de asemenea trei minute pentru ultima sa intervenție. You have produced enough evidence to the effect of proving that situation has... Credeți că aveți suficiente probe pentru a ne arăta că situația s-a schimbat într-adevăr? Domnule președinte, de la bun început am avut cel mai mare respect față de comisia dumneavoastră și noi nu am spus niciodată că Sri Lanka nu are probleme. Am fost cât se poate de clari, dar am vrut să spunem că există un context în care s-au întâmplat toate aceste lucruri. Acest context s-a încheiat și putem să respectăm standarde mai normale Reprezentantul uh, Reporter Fără Frontiere a arătat că situația s-a ameliorat și cred că acesta este un factor foarte important. Și constat că anumiți uh, deputați europeni observă acest lucru, Reporter Fără Frontiere observă, din păcate Comisia nu a reușit să recunoască acest lucru. Care este pragul acesta magic ce înseamnă o implementare eficientă? Cred că aceasta este întrebarea la care trebuie să ne gândim. Este de asemenea important ca pe lângă schimbare, în orice caz, uh, trebuie să procedați la fel cu Sri Lanka cum procedați cu alții aflați în aceeași situație, pentru că altfel încălcați cerințele OMC. De aceea vreau să solicit acestei comisii să ia foarte în serios acest factor încă nu s-a luat nicio decizie finală. Se pare că există anumite confuzii și încă mai este timp să se reflecteze la această decizie. Eu vă sugerez să reflectați, să reflectați în amănunt și să acordați Sri Lanka mai mult timp. Acordați-ne mai mult timp să uh, ne uh, readunăm forțele, să ne repunem pe picioare și domnul Dezir și domnul Arif vor vedea că propunerile lor vor fi îndeplinite și de asemenea propunerile celorlalți membri. Nu putem să îi satisfacem pe cei care nu doresc de fapt să rezolve problema, dar îi putem satisface pe cei care sunt corecți și rezonabili și care încearcă să ne ajute. Și domnule președinte, încă un lucru, ultimul lucru. Am fost cam dezamăgit de prezentarea domnului uh, de la uh, organizația Solidarity făcută astăzi. Eu am încercat să fiu foarte specific, v-am prezentat cifre statistice care arată că anul acesta situația s-a ameliorat. Contestați-mi statisticile dacă doriți. Eu vă respect uh, părerea în legătură cu ziua de ieri și nu am un răspuns clar. De aceea nu vreau să mă uh, să risc să răspund acum când sunt nesigur. Voi reveni. Dar eu vă rog, haideți să fim realiști. Haideți să nu avem o diasporă care dorește un stat uh, așa cum uh, îi place ei în Sri Lanka. Haideți să-i lăsăm pe cei care locuiesc acolo să hotărască pentru ei înșiși. Vă mulțumesc! Very, thank you very much. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Cred că această discuție a fost foarte utilă, era necesară, a fost hotărâtă cu multe săptămâni în urmă de această comisie și cred că ne arată clar că Parlamentul European are un mod de lucru deschis, că îi invită pe cei interesați să-și expună opiniile și îi provoacă aici la noi la comisie. Mulțumesc foarte mult! Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Acord privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și furnizorii de banane din țările cărora li se aplică clauza națiunii celei mai favorizate. Și l-avem alături de noi pe domnul O'Sullivan, director general. Mulțumesc pentru prezența alături de noi. Mi s-a spus că interpreții vor putea rămâne până la ora 1, dacă este cazul. Deci reuniunea s-ar putea prelungi până la orele 13 dacă este necesar. Domnule O'Sullivan, mulțumesc foarte mult. Vreau să vă amintesc că um, acum câteva zile, în decembrie 2009, după reuniunea la care noi am discutat această chestiune, Uniunea Europeană și statele din America Latină au ajuns la un acord cu privire la tarifele pentru importul de banane, punând capăt acestui conflict, acestui litigiu internațional comercial cel mai de durată din istorie. Pascal Lamy de la OMC a salutat cu căldură rezolvarea acestei chestiuni complexe din punct de vedere tehnic, delicate din punct de vedere politic și foarte importante pe plan juridic din istorie. Acest regim uh, al importului de banane permite acum ca sute de tone de fructe din statele ACP să pătrundă în Uniunea Europeană fără taxe vamale în fiecare an, 176 de bariere tarifare sunt înlăturate pentru toți exportatorii. Unele dintre aceste state sunt cei mai uh, importanți exportatori din lume de banane și au declarat că acest regim uh, este în defavoarea lor și de aceea au contestat la OMC acest regim, spunând că nu se respectă restricțiile cantitative. OMC a obligat Uniunea Europeană să-și revizuiască politicile s-a ajuns la un acord în final în decembrie și am decis că Uniunea Europeană va reduce treptat tarifele, tarifele pentru importul de banane din America Latină pentru a se ajunge la 115 euro pe tonă până în 2017, când se va ajunge la nivelul final de 114 euro bananele din statele ACP vor continua să fie importate fără taxe și vor avea acces preferențial pe piețele Uniunii Europene conform acordurilor existente. Statele exportatoare de banane vor primi până la 200 de milioane de euro de la bugetul Uniunii Europene pentru a se adapta la noile tarife și la reducerea beneficiilor. Și aș dori acum să dau cuvântul domnului O'Sullivan, director general la Direcția Generală Comerț la Comisia Europeană, care ne va prezenta detaliile acordurilor și posibilul impact asupra acordurilor cu statele andean și cu statele din America Centrală. Bun venit, domnule O'Sullivan, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că am șansa de a uh, vă informa. V-am spus înainte de Crăciun, când ne-am întâlnit, că s-ar putea să ajungem la un acord și iată că am și ajuns. V-am arătat de mai multe ori că acest acord răspunde la trei cerințe. În primul rând, una juridică, pentru că am fost uh, condamnați de foarte multe uh, grupuri de la OMC și încă nu respectam hotărârile OMC în ceea ce privește comerțul de banane. În al doilea rând aveam um, o cerință legată de negociere, pentru că dacă nu negociam acest acord special pentru banane, nu ar fi fost posibil să încheiem runda de la Doha, pentru că nu am fi putut accepta ca bananele să fie tratate ca produse tropicale. Știu că este o poziție contradictorie pentru că acest produs este evident tropical, nu există nimic mai tropical decât bananele, dar din punct de vedere economic nu puteam accepta ca bananele să uh, primească reducerile accelerate și profunde acordate pentru produsele tropicale. Trebuia să găsim un tratament specific pentru banane în contextul acesta, ceea ce se lega cu negocierile de la OMC și cu nevoia de a ajunge la o înțelegere pentru produsele tropicale în general, unde încă o dată aveam interese de apărat pentru că ne interesa foarte mult din punctul de vedere al producătorilor agricoli din Uniunea Europeană să evităm ca anumite produse temperate, cum le spunem noi, să fie categorisite ca produse tropicale, pentru că am fi putut avea probleme. Și în al treilea rând, foarte important pentru statele ACP, uh, legătura cu uh, eroziunea preferințelor pentru că nu puteam trata bananele într-un fel și să acordăm un alt fel de tratament preferențial pentru a compensa statele ACP de eroziunea regimului preferențial care s-ar fi întâmplat. Deci a fost uh, o cerință foarte complexă de negociere și, în cele din urmă, cea de-a treia cerință a fost reprezentată de un imperativ moral și politic de a încerca ca, odată pentru totdeauna, să rezolvăm acest subiect controversat, cu adevărat otrăvit și să-l eliminăm din negocieri pentru că ne-a dăunat foarte mult pe planul de imagine și de reputație la Geneva și acest subiect revenea în mod regulat în conferințele ministeriale și la organismele de rezolvare a litigiilor și cred că toată lumea uh, a recunoscut că era cazul să ajungem la un acord final. Domnule președinte, vă stau la dispoziție și știu că sunteți foarte strict în gestionarea timpului de vorbire. Eu nu mi-am propus să intru în detaliile tehnice, dacă dumneavoastră, sigur, dacă nu cumva mi-o cereți. Uh, suntem acum sub tratatul de la Lisabona și uh, aș sugera să avem o întâlnire cu reprezentanții statelor membre pentru a îi ghida în aspectele tehnice, dar nu avem exact acest mecanism uh, în relația cu dumneavoastră, dar vă stau la dispoziție pentru o explicație tehnică, pentru asistență sau pentru deputații care ar fi deosebit de interesați. Dar cred că nu este cazul să o facem astăzi, pentru că v-aș răpi mult mai mult timp decât ați dori să-mi acordați. Și cred că am putea organiza o astfel de prezentare pentru cei interesați și cred că ar fi cel mai bine uh, pentru ca Parlamentul să se pună la curent cu implementarea, cu structura juridică și așa mai departe. În sens larg, avem un acord referitor la banane în sine, care stabilește condițiile pentru soluții definitive pentru acest litigiu și stabilește modul în care bananele vor fi tratate fie ca parte a rundei de la Doha sau dacă nu va exista runda de la Doha, uh, Uh, cum vom face reducerile și este vorba de relația dintre noi și furnizorii din America Latină. Avem un acord paralel cu Statele Unite care pune capăt litigiilor pe care le-am avut cu Statele Unite și am stabilit și termenii acestuia. Apoi avem un pachet legat de produse tropice, tropicale și erodarea preferințelor, în Cadrul acestui ultim subiect, lista este publică, iar pentru produsele tropicale lista nu este publică deocamdată. Va fi făcută publică după ce se vor stabili modalitățile pentru runda de la Doha. Însă statele membre au fost pe deplin informate în legătură cu conținutul listei de produse tropicale și cred că sunt mulțumite de uh, faptul că am reușit să ne apărăm în această privință. Și în cele din urmă avem un acord de sine stătător cu statele ACP care se numește în mod foarte util mecanismul de ajustare pentru banane. Vă, voi prom vă promit că nu voi folosi niciodată acronimul, îl voi numi întotdeauna mecanismul de ajustare pentru banane. Este vorba de un mecanism ce permite statelor ACP să se adapteze la uh, condițiile comerciale în permanentă schimbare ce decurg din acest acord. Cred că cea mai importantă parte pentru Parlament este că acum alcătuim textul juridic și acesta va fi prezentat foarte curând Colegiului Comisarilor. Putem, trebuie, desigur, să așteptăm ca noua comisie să intre în funcție, sunt discuții în curs de desfășurare pe care le voi lăsa la acolo unde și-au locul la nivel politic și apoi vom discuta cu Consiliul de Ministri pentru adoptarea unei decizii de autorizare a semnării. Și vom uh, informa Parlamentul constant în legătură cu acest proces. După semnarea acordului, el va uh, veni la Parlament pentru aprobare, pentru că, desigur, este vorba de un acord internațional. Acest acord are două părți și este inclus în acord faptul că vor exista uh, punere puneri în aplicări uh, temporare. Am fost de acord că după ce se va semna acordul vom, reduce, vom înceta reducerile și, în al doilea rând, ambele părți au fost de acord să nu uh, continue cauzele uh, juridice mai departe cât timp acordul este în vigoare recunosc aplicarea uh, temporară este uh, un subiect delicat. E vorba însă doar de aceste două aspecte și dacă Parlamentul cumva nu aprobă acest acord sau îl diluează, acordul va fi respins și aplicarea uh, temporară va, se va opri și ne vom întoarce la ce era înainte. Însă știu că este un subiect delicat și dacă doriți să discutați cu Consiliul și cu Comisia, uh, nu vă pot lua nume de rău, eu nu am astăzi o soluție perfectă, dar vreau doar să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Aș vrea să fac o mică paranteză, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Acest acord este reprezentativ pentru acordurile pe care le vom avea, care nu sunt acorduri de liber schimb, nu sunt tratate mari internaționale dar sunt acorduri internaționale în sensul tratatelor și sunt uh, în curs la Geneva. E vorba de uh, acorduri ce rezolvă anumite litigii și avem nevoie de acordul dumneavoastră, dar nu sunt tratate mărețe sau mari acorduri internaționale. Vor, uh, va trebui să discutăm exact cum gestionăm toate acestea pentru că procedura de ratificare este înceată și greoaie și s-ar putea să nu se potrivească perfect cu deciziile rapide care sunt necesare uneori. Nu am o discuție perfectă, am început discuția cu secretariatul pentru că sunt multe chestiuni tehnice care vor necesita aprobarea dumneavoastră, dar care își poartă și anumite constrângeri de eh, timp și de metodologie. Deci va trebui să ne asigurăm că veți putea să vă eh, exercitați obligațiile din tratat pe deplin în voie și în același timp noi să putem să ne mișcăm bine cu negocierile la Geneva. Pachetul de susținere a statelor ACP va fi un pachet separat, va fi un instrument juridic de uh, modificare a unul dintre instrumentele actuale de asistență și sigur că intră la codecizie. Aceasta este situația, domnule președinte, mă voi opri aici, vă stau la dispoziție pentru întrebări, dar eu aș fi de, v-aș propune să organizăm în paralel, când doriți dumneavoastră, o informare tehnică mai detaliată ca să vă punem la curent cu detaliile și comisia dumneavoastră să cunoască exact uh, modul de funcționare și toate implicațiile acestui acord și voi reveni oricând doriți. Dar pentru astăzi mă voi opri aici. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult. Cred că este vorba acum doar de prima evaluare politică a acestei chestiuni. Vom reveni în viitor pentru că trebuie să aprobăm acest acord, dacă este cazul. Mie mi se pare că e o propunere foarte rezonabilă ă, cea făcută de domnul O'Sullivan de a organiza o discuție tehnică numai cu deputații ci și cu agenții politici și uh, cu asistenții deputaților. Cred că ar putea fi un mod foarte util de a uh, reuși să ne informăm în legătură cu acest acord. Și acum am să dau cuvântul colegilor din comisie, în primul rând Caderarif de la SND, suntem presați de timp și vă sugerez să nu vorbim mai mult de două-trei minute. Cader. Mulțumesc. Nu revin asupra acordului, deși, așa cum au spus doamna Ferrerovala și domnul de Gust în scrisoarea trimisă coordonatorilor ACP, Aș vrea să pun câteva întrebări precise. Se prevede ajutoare în valoare de 200 de milioane în perioada 2010-2013. 200 de milioane de ajutoare s-au cerut 250 de milioane. Rămâne o sumă importantă, însă am impresia că nu sunt ajutate toate țările E vorba despre toate țările producătoare sau numai mari producători de banane? A doua întrebare. Se va prelungi ajutorul acesta după 2013? A treia întrebare. Ajutorul acesta, care este prevăzut sub forma unui ajutor bugetar, va ajunge direct la producători sau va trece prin circuite guvernamentale? Uh, nu știu dacă se asigură transparența necesară pentru ajutoare pentru producători. Apoi, vorbiți despre nevoia de modernizare și diversificare. Cu ce mijloace se va face această diversificare și modernizare? Și care este definiția acestor termeni? vorbit și despre măsuri suplimentare datorită fondurilor Fed, însă agricultura nu reprezintă decât 4% din ajutoarele pentru dezvoltare ale Uniunii Europene. Deci e un procent foarte mic. Sunt foarte uimit. Am uh, redactat rapoarte cu privire la Africa Centrală și Camerun și nu exista o strategie legată de această chestiune, mai ales în ceea ce privește Camerunul, care este cel mai mare producător de banane. În sfârșit, se prevăd ajutoare și îmi pare rău, dar în calitate de europeni suntem direct afectați, ajutoare pentru regiunile periferice, pe baza cărei susține și un ajutor în valoare de cât? PPE-ul. Pablo Falva. Pablo Falva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun, domnule președinte, că a fost nevoie de 20 de ani ca să ajungem la acest acord și cred că este un punct crucial pentru relațiile internaționale. Este un progres în cadrul negocierilor ciclului de la Doha. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu este un acord bun pentru producătorii comunitari. Aș vrea să pun accentul pe faptul că producătorii europeni de banane din regiuni ultraperiferice cum sunt insulele Canale sau Madeira, nu ar trebui să fie lipsite de protecție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Programe de susținere pentru tranziție, aceste programe sunt esențiale și pentru că se vorbește despre bani, mi se pare că e întotdeauna foarte greu să știi care sunt veniturile vamale europene care sunt încasate. Există statistici pentru a ști care sunt beneficiile banilor plătiți de consumatorii europeni, care sunt veniturile care Uh, sunt uh, percepute în urma importurilor de banane. Joe Higgins din partea grupului GUE. Mulțumesc. Trei întrebări pentru domnul O'Sullivan. În vechiul regim, țările ACP aveau uh, interese divergente cu alte față de alte țări. Care este atitudinea țărilor ACP față de acest acord? Sunt uh, pe deplin de acord sau au o altă poziție? Apoi, Hondurasul este un exportator important de banane. După cum știți, uh, guvernul ales a fost uh, înlăturat la putere și înlocuit de o dictatură. Cine a semnat acordul cu Hondurasul? a semnat cu dictatura sau cu fostul guvern. Și, în sfârșit, știți probabil că anumite organizații neguvernamentale au cerut Comisiei să facă o distinție între bananele fair trade și cele produse în masă de corporații multinaționale vi s-a cerut să aveți în vedere o modificare a regimului tarifar pentru a da prioritate comerțului echitabil și comerțului ecologic. Ați uh, avut în vedere această propunere și care este poziția dumneavoastră legată de ea? Mulțumesc, domnule președinte. Acordul acesta este important și am intrat în conflict cu trei multinaționale și cu Statele Unite. Exista o problemă de drept. Aș vrea să știu care este evoluția cotelor de piață pe piața europeană, conform evaluărilor Comisiei. Banana ACP, bananele produse în regiunile ultraperiferice, care sunt costurile de piață care vor decurge din acest, uh, din uh, acest nou sistem de aplicare a cotelor. Care vor fi bananele care vor fi cele mai prezente pe piață? Care va fi cota bananelor ACP și bananelor din regiune ultraperiferice? În ceea ce privește aceste 200 de milioane, nu mai pun uh, întrebarea care au fost puse deja, însă aș vrea să știu ce justifică părerea că este o sumă suficientă pentru o perioadă de tranziție și ce se va face dacă suma nu se va dovedi suficientă. Apoi ați menționat procedura. Parlamentul trebuie să-și dea acordul pentru aplicarea provizorie înainte de a-și da avizul conform definitiv. Ne spuneți că nu este un acord irreversibil. Dacă Parlamentul consideră că nu poate să-și dea avizul conform, se va putea reveni asupra acestei aplicări provizorii. Oare nu ar fi și mai grav pe plan internațional? Practic ne spuneți să ne acordăm acordul provizoriu și apoi există riscul să nu se poată da înapoi. E nevoie de decizii juridice de implementare și în același timp, după cum s-a subliniat, este un dosar care a fost foarte lung și uh, să nu ne grăbim acum. Dacă subzistă probleme, dacă Parlamentul uh, consideră că nu trebuie să-și dea acordul, nu cred că trebuie să fim uh, presați. Există proceduri, proceduri care sunt uh, consfințite și în tratatul de la Lisabona și aș vrea să nu se pună sub semnul întrebării procedura vizului conform și drepturile Parlamentului European. Mulțumesc. Domnul Mațo nu este membru al Comisiei, însă îi voi da cuvântul dacă vorbește pe scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că s-a spus foarte clar că acest acord liniștește mai ales Comisia. Însă, după cum spunea și Pablo Falva, nu este un acord bun. Nu e un acord bun pentru producătorii comunitari și e nevoie de măsuri de compensare pentru producătorii europeni. am vorbit despre țările ACP și despre America Latină care ar fi satisfăcute, însă n-am vorbit despre producători europeni care trăiesc de pe urma plantațiilor. Ori uh, ar trebui ca taxele să fie de 230 de euro pe tonă. Se va trece la 148 de euro și noile reglementări vor intra în vigoare încă din 2010. Distribuitorii lucrează cu un an înainte și au cerut producătorii lor o reducere de 0,50 de centime la cutie trebuie să existe o compensație suficientă. Comisia s-a bazat pe cifre istorice din 2001-2005. Președintele întrerupe susține această reuniune tehnică propusă de domnul președinte. Domnul Sullivan, voi încerca să răspund la întrebările puse cu privire la impactul asupra producătorilor europeni, în special producătorii din Madeira, insulele Canare și alte regiuni ale Uniunii Europene care produc uh, banane. Îi dau cuvântul lui David O'Sullivan. Avem puțin timp la dispoziție. Șapte minute. Voi uh, face tot ce pot. În primul rând, pentru a-i răspunde domnului Arif și domnului Dezir cu privire la măsurile compensatorii, Domnule Arif, ați pus niște întrebări în legătură cu punerea în aplicare ale acestui mecanism de adaptare și subliniez că uh, veți avea codecizie asupra acestuia. Deci dumneavoastră veți decide. În al doilea rând, există anumite indicații negociate Oui, c'était allumé, mais... Oratorul verifică microfonul. Revin. În ceea ce privește mecanismul de adaptare, uh, decizia va fi luată de dumneavoastră prin intermediul codeciziei. Deci Parlamentul va decide de comun acord, alături de Consiliu, în privința modalităților programului. Sincer, nu sunt expert în detaliile care au fost discutate pe larg de colegii mei de la DG Development cu colegii de la ACP, am să verific, dar uh, eu cred că este vorba de un uh, ajutor potențial la dispoziția tuturor statelor producătoare de banane, însă după niște criterii care vor depinde de importanța producției față de economia națională. E vorba de un acord pe trei ani până în 2013, nu se poate merge mai departe pentru că depășim perspectivele financiare și există o clauză care prevede uh, că după 2013 se poate prelungi în funcție de rezultate. Dacă este exclusiv numai pentru, produc, exclusiv pentru producători, mă scuzați, nu, este vorba și de infrastructură, din câte am înțeles, deci poate să fie vorba de uh, ameliorarea porturilor și așa mai departe. Uh, sunt posibile tot felul de măsuri. Și astfel răspund și la întrebarea ce tip de acțiuni. Vreau să subliniez că în reuniunea tehnică putem invita și un coleg de la direcția Development care să ne explice mai amănunțit toate acestea. De fapt, să ne spună ce s-a discutat deja cu țările ACP. În orice caz, dumneavoastră veți fi informați și Parlamentul trebuie să aprobe amănuntele acestui ajutor în codecizie. Pour Monsieur Jadot, je peux répondre. Ah, Pot să vă răspund uh, pozitiv uh, pentru că am, avem cifrele, nu le am la mine, dar vi le vom comunica în detaliu și în scris, după cum ne-ați cerut. Um, în ceea ce privește atitudinea statelor ACP, răspuns la întrebarea domnului Higgins. Uh, Cred că am spus deja că statele ACP au acceptat deciziile noastre. Nu au fost însă, bineînțeles, entuziasmați de idee pentru că preferau situația inițială. Însă au înțeles că status quo-ul nu mai reprezenta o opțiune. Asta atât din pricini juridice, din pricina deciziilor OCM, cât și din pricina dificultății lor cu care s-au confruntat negocierile. Statele ACP au înțeles că dacă America Latină insistă ca bananele să fie considerate banan, fructe tropicale, o poziție deloc nerațională, atunci bananele ar fi scăzut cu 80%, în cazul acesta scăderea a fost de doar 30% prin urmare au uh, acceptat această din urmă scădere. Au uh, obținut o serie de beneficii în ceea ce privește rodarea preferințelor și, de asemenea, asistență financiară. Prin urmare, o serie de uh, state ACP nu sunt pe ansamblu mulțumite de aceste, de aceste decizii, însă au acceptat deciziile noastre pentru că ele veneau în interesul lor, pentru salvarea interesului lor. Altfel, situația ar fi fost mult mai uh, rea. În ceea ce privește Honduras, s-a semnat uh, un uh, tratat temporar, inițial, la Geneva, de către ambasadori. Ambasadori care fusese numiți de guvernul inițial. În ceea ce privește liberul schimb, mai întâi de toate, nu cred că acesta ne-ar fi putut oferi uh, posibilitatea de a găsi noi uh, uh posibilități de negociere cu AMF. De asemenea, uh, exista toată problema legată de distinția la nivelul OMC a acestor uh, produse. Ni se pare că mani- în momentul de față trebuie să uh, sporim gradul de informare a cons- consumatorilor decât să implementăm neapărat cine știe ce tratamente preferențiale. Ați spus și o întrebare legată de cota de piață și uh, vă putem trimite statistici pentru că avem statistice foarte precise pe acest subiect. Până acum, paradoxal, Chiar dacă tariful vamal a scăzut în favoarea AMFN, uh, statele latinoamericane nu au considerat că aceasta era suficientă pentru a-și păstra avantajul pe piață. Dar e vorba doar de câteva procente, nu, nu sunt niște marje enorme și, sincer, nu am acum în minte cifra producătorilor comunitari, voi reveni imediat, dar vă vom trimite statisticile pe această temă. În ceea ce privește impactul acestui acord asupra cotei de piață, sincer, piața bananelor și uh, lanțul de trimitere către magazine are o structură foarte deosebită ceea ce înseamnă că toate avantajele scăderii tarifului VAMAL se vor traduce în uh, prețuri mai scăzute sau cote de piață mai mari. E greu de uh, dedus, nu avem un model economic care să ne arate imediat care vor fi rezultatele. Vom vedea în practică. În ceea ce privește acordul provizoriu, cred că am fost clar în uh, ceea ce am spus. Poziția oficială este că Consiliul trebuie să semneze, iar avizul conform este obligația Parlamentului. Prerogativa Parlamentului. Am depășit cele șapte minute. Există un, două elemente care trebuie să intre în vigoare, care ar trebui să intre în vigoare imediat, atunci când se semnează și eu am recunoscut că sunt probleme și că trebuie să discutăm. Uh, însă, formal, aceste două elemente nu sunt irreversibile. Sunt de acord că ar fi foarte, foarte periculos dacă ar trebui mai întâi să le lăsăm să intre în vigoare și apoi să dăm înapoi. Trebuie să găsim politic o soluție și cu siguranță că o vom găsi pentru reconcilierea acestor două elemente și vreau să vă spun că este tipic pentru o serie de acorduri mai degrabă tehnice, care nu sunt mari tratate, nu sunt acorduri de liber schimb. Dacă ar fi cazul, ar trebui să vă pronunțați, dar așa ă, trebuie să găsiți un mod de lucru care să vă permită să vă exercitați funcțiile și care să satisfacă anumite cerințe, anumite condiții ale negocierilor. În ceea ce privește situația producătorilor europeni, da, am înțeles uh, mesajul dumneavoastră. Această misiune nu-mi revine mie, este de, face parte din responsabilitățile DJ Agri. Din câte știu uh, eu, 279 de milioane de euro pe an sunt destinați producătorilor europeni. Aceasta pe lângă un, o subvenție pe teren de circa 10.000 uh, de euro per hectar. Dacă compar asta cu, uh, spre exemplu, cultura de bumbac, unde ajutorul este undeva între 252 și 271 euro pe hectar, ne dăm seama că producătorii de banane din Europa sunt bine susținuți. Este suficient? Nu știu. Oamenii noștri vor oferi mai mult ajutor producătorilor noștri de banane. Cu siguranță dezbaterea va fi purtată, cu siguranță vor exista opinii divergente, asta depizând de statele din care provin cei care se vor implica în dezbatere. Din punctul nostru de vedere, uh, există deja un suficient, o suficientă susținere financiară acordată acestor producători. Sunt uh, sigur că situația lor nu se va uh, schimba dramatic, mai degrabă uh, este o luptă între ACP și statele care au obținut clauza națiunii celei mai favorizate, însă cu siguranță dezbaterea în sine va continua, o dezbatere pe tema producătorilor europeni. Însă eu personal, ca director general al Comisiei, a directorului Directoratului General pentru Comenzi, nu am nici un fel de implicare în această dezbatere. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumim. A fost o primă dezbatere edificatoare în ceea ce privește aspectele uh, procedurale. Noi, la nivelul Comisiei, vom discuta această temă poate că vă vom uh, ruga să uh, reveniți la una dintre reuniunile noastre pentru a continua această dezbatere în momentul de față sau până acum nu am avut o, ocazia de a discuta pe larg tema între noi. Următoarea reuniune va avea loc la 27 ianuarie la ora 9. Vă mulțumesc pentru cooperare, la revedere. Thank you. Thank you again. No, no, okay. You are entitled to... No, no, no.